Dear colleagues, good afternoon everybody. I will Dragi colegi, bună ziua tuturor. V-aș ruga să vă așezați, trebuie să uh, începem. Comisarul Avramopoulos este alături de noi în această după-amiază, însă trebuie să plece la ora 16:35 de minute cel târziu Așadar, mi-aș dori să începem pentru a putea să ne uh, organizăm în timpul pe care îl avem alături de el. Astăzi am prevăzut un schimb de opinii uh, cu comisarul nostru cu privire la implementarea măsurilor actuale și în conformitate cu noile propunere comisiei de pe 7 iunie. Aș dori să îl lăsăm pe domnul comisar să ni se adreseze mai întâi, după care voi da cuvântul uh, coordonatorilor pentru o rundă de întrebări și după aceea, din nou, uh, cuvântul domnului comisar pentru a răspunde. Apoi vom da cuvântul celorlalți uh, membri și apoi vom deschide, practic, discuția. Domnule Avramopoulos, mai întâi aveți cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European, dragi colegi. Este o mare plăcere pentru mine să mă reîntorc aici după patru luni și jumătate de la ultima noastră întâlnire. Atunci am purtat ultimul nostru dialog structurat în ianuarie. Mi se oferă oportunitatea de a discuta mai întâi uh, noile inițiative care au fost prezentate, progresul obținut mai ales în uh, ceea ce privește anumite dosare și uh, ceea ce mai e de făcut. Aș dori să încep mai întâi referindu-mă la chestiunea crizei migraților și refugiaților. Migranților și refugiaților. Aș dori să Uh, vorbim apoi și de uh, implementarea acordului între Uniunea Europeană și Turcia. Aceste chestiuni au fost discutate vinerea trecută de miniștrii însărcinați cu afacerile interne. Astăzi Comisia a publicat un al doilea raport cu privire la uh, implementarea declarației. Acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia a avut un impact masiv asupra fluxurilor de refugiați. Sosirile în Grecia s-au redus dramatic, însă uh, ele mai pun uh, uh, mai reprezintă provocări pentru primirea refugiaților. Apoi, rata relocării s-a dublat în comparație cu lunile anterioare, ajungând la 700 de astfel de relocări și mii de candidați care mai rămân așteptând în Italia și Grecia. Pentru a împărți împărți mai bine responsabilitatea. Statele membre trebuie să facă uh, progrese în ceea ce privește rapiditatea relocării atât din Italia cât și din Grecia și va trebui să continuăm să susținem Grecia la fața locului pentru a face față acestei crize. Obețiunile de reașezare uh, au făcut în Uniunea Europeană progrese majore. Uh, analiza uh, aplicațiilor de uh, azil pentru sirienii din Lesbos trebuie să continue. Apoi, această analiză a solicitărilor de azil de pe alte insule, a sirienilor și a celor care nu sunt sirieni, trebuie și ele să înceapă fiind considerate o prioritate. Grecia beneficiază de sprijinul nostru total în legătură cu acest aspect. În toate aceste eforturi trebuie să lucrăm îndeaproape cu statele terțe. Trebuie să ne folosim toate instrumentele la îndemână uh, în relația cu partenerii noștri pentru a ne asigura că există o bună cooperare în ceea ce privește returnările și readmisia. Trebuie să încetăm să mai pretindem că relațiile noastre continue să uh, fie cele obișnuite, câtă vreme mulți dintre partenerii noștri, printre care și aceia care uh, continuă să se bazeze pe sprijinul nostru, refuză să-și asume obligațiile de a readmite proprii cetățeni. La ultima plenară ați avut ocazia să discutați Uh, recent adoptată comunicarea Comisiei în legătură cu dimensiunea externă a migrației. Chiar sperăm că Parlamentul European și Consiliul European împreună vor susține noua abordare pe care am propus noi să o dezvoltăm. Comisia este gata să înceapă punerea în aplicare a noului concept. În paralel, trebuie să continuăm eforturile noastre coordonate pentru a Uh, pune capăt rețelelor de traficanți de persoane care profită de cei mai uh, vulnerabili. Aș dori să mulțumesc Parlamentului uh, pentru eforturile sale continue din acest domeniu. În legătură cu această problema a traficului de persoane, putem menționa și recent adoptata rezoluție cu privire la uh, punerea aplicare a uh, directivei uh, um, africane cu privire la uh, perspectiva de gen. Ar trebui să adoptăm rezoluția în legătură cu uh, lupta împotriva traficului de uh, persoane. Uh, chestiune care trebuie abordată în relațiile noastre externe. Și acum ajungem la celălalt uh, element important al abordării noastre cuprinzătoare, și anume reforma sistemului nostru comun european de azil. Prima parte a fost uh, prezentată pe 4 mai. A sosit așadar vremea să avem un sistem mai eficient, uh, bazat pe norme comune și pe o împărtășire a responsabilităților mai echitabilă propusă reformă a sistemului de la Dublin, uh, resustinerea Eurodec și uh, transformarea EASO uh, într-o agenție cu adevărat dedicată problemelor legate de azil, ar reprezenta pași majori în direcția cea bună. Creăm, practic, niște structuri de nivel european și, de asemenea, și instrumentele necesare pentru a avea un sistem cuprinzător. Mă bazez pe doamna Wickstrom, pe domnul Kirchhoff și pe domnul Niedermüller, de asemenea pe raportori și pe uh, raportorii din umbră. Contăm pe ei pentru uh, adoptarea rapidă a acestor dosare foarte importante. Cel de-al doilea pachet, care conține propuneri la fel de ambițioase, uh, este prevăzută pentru luna iulie. Comisia a făcut de asemenea propuneri pentru a îmbunătăți integrarea uh, resortisanților din statele terțe, ținând calcul și de contribuția lor socială și economică la Uniunea Europeană. Aș dori de asemenea să-mi exprim mulțumirile pentru dumneavoastră pentru o dezbatere fructuoasă pe care am purtat-o marțea trecută în legătură cu nou adoptatul plan de acțiune pentru integrare și în legătură cu uh, propunerea noastră de revizuire a directivei europene cu privire la paza de costă încercăm, practic, să atragem uh, resortisanții statele uh, terțe extrem de bine calificați pentru a face față provocărilor din domeniul muncii cu care ne, ne vom confrunta în următorii uh, ani. Toate aceste inițiative fac parte din strategia noastră pe termen lung cu privire la migrația uh, legală. Am fost foarte clar în legătură cu acest subiect săptămâna uh, trecută. Și anume, e în interesul și beneficiul tuturor să existe voința politică de a face o prioritate din migrația uh, legală, câtă vreme, în același timp, uh, facem față nevoilor imediate ale crizei refugiaților. Până la urmă, vorbim despre o transformare a Europei într-una mai puternică economic și social. Un aspect pe care eu îl consider crucial, și știu că majoritatea dintre voastre sunteți de acord aici, uh, e chestiunea eforturilor făcute pentru a păstra integritatea spațiului Schengen. Sper că, într-adevăr, vom ajunge la un acord până la sfârșitul acestei luni în legătură cu uh, frontierele uh, europene și cu paza de coastă europeană. Noua agenție va asigura uh, frontierele externe ale Uniunii Europene, va ajuta la gestionarea într-o manieră mai eficientă a migrației și va îmbunătăți securitatea internă a Uniunii Europene. Un alt aspect, însă la fel de important, agenția va fi uh, esențială în a apăra principiul liberei circulații în interiorul spațiului Schengen. Mulțumim mult raportorilor și membrilor grupurilor uh, pentru volumul uriaș de muncă um, care a fost depus uh, respectând un calendar foarte strict. Revenind acum la propunerile recente ale Comisiei pentru revizuirea uh, mecanismului de uh, suspendare a vizelor și uh, de liberalizare a vizelor pentru uh, Georgia, Ucraina, Kosovo și Turcia, putem spune următoarele. În legătură cu prima propunere, discuțiile avansează repede. Salutăm prioritatea pe care o dă Parlamentul acestui dosar și sunt încrezător că mecanismul de suspendare va fi unul asupra căruia va exista un acord din partea celor doi colegiuitor, fără niciun fel de întârziere. Însă, discuțiile noastre în legătură cu noul mecanism de suspendare n-ar trebui să împiedice uh, discuții legate de propunerile de liberalizare a vizelor pentru Georgia, Ucraina, Kosovo și Turcia. Regret că Consiliul vineri nu a putut să adopte o abordare generală legată de um, Georgia. Uh, Țarele, țările uh, acestea trebuie evaluate în baza meritelor lor și uh, tratate în manieră individuală. Însă mă bucur să văd că există un angajament politic clar din partea Consiliului în legătură cu acest dosar. Firește, ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră în a ajunge să facem progrese tangibile. În ceea ce privește reciprocitatea vizelor cu Canada și cu Statele Unite, e bine, am uh, primit și am luat notă de scrisoarea adresată mie de către președintele Moraes. Suntem uh, conștienți de obligațiile noastre juridice în legătură cu acest uh, subiect. De asemenea, suntem complet conștienți uh, așa cum ați văzut în comunicarea noastră din aprilie, uh, de uh, efectele negative uh, posibile ale suspendării derogărilor. După cum știți, reciprocitatea vizelor a fost discutată la întâlnirea ministerială cu Statele Unite pe 2 iunie. De asemenea, m-am întâlnit recent cu ministrul canadian pentru migrație, John Lacalm, pentru a discuta Uh, acest subiect și pentru a intensifica dezbaterile la toate nivelurile. Vom continua să vizăm un regim uh, de reciprocitate totală a vizelor pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, atât cu Statele Unite ale Americii cât și cu Canada. Propunerile făcute în ansamblul lor Uh, legate de securitate sunt unele care au fost supuse acordului de către uh, partenerii noștri și vor facilita discuțiile. Cadrul pe care l-am prezentat uh, pentru a asigura o securitate eficientă în Europa presupune că trebuie să facem față amenințărilor de astăzi, pentru că securitatea internă a unui stat membru a Uniunii Europene este, de fapt, securitatea internă a întregului spațiu european. Prioritățile noastre clare pentru viitor sunt următoarele. Îmbunătățirea schimbului de informații. Interconectarea bazelor noastre de date cu privire la securitate, asigurându-ne că oficialii responsabili de securitate din Uniunea Europeană au același reflex de a schimba informații cu colegii dincolo de frontiere, așa cum se întâmplă în uh, interiorul statelor lor. În uh, acest uh, context a securității, Centrul European uh, de luptă împotriva uh, terorismului de la Europol ar trebui să reprezinte hub-ul acțiunilor cu privire la securitate. Ar trebui să se ocupe de schimbul de informații, de evaluarea amenințelor de securitate și de coordonarea cooperării am oferit centrului resurse suplimentare pentru 2016. Cu sprijinul dumneavoastră și contribuția dumneavoastră, am oferit Europolului un nou cadru juridic care să îi permită să fie mai adecvat îndeplinirii misiunii sale. Directiva europeană cu privire la registrul numelor pasagerilor este astăzi o realitate. Ea ar trebui pusă în aplicare în totalitate și rapid. Nu voi obosi să spun asta statelor membre. Noi le susținem oricum putem. Iar experții noștri deja se întâlnesc pentru a discuta provocările. Acum, în ceea ce privește armele de foc, e bine, Consiliul a ajuns la abordarea sa generală săptămâna trecută și de îndată ce uh, vom primi votul Comisiei pentru Piața Internă, uh, vom putea începe uh, lucrările. Trebuie să rețineți faptul că vorbim despre securitate în aceeași măsură ca și cum vorbim despre piața internă. Masacrul de la Orlando ne-a subliniat din nou dureros de clar acest uh, lucru. Uh, armele de foc semiautomate uh, gândite pentru uz militar nu sunt făcute pentru sport. Kalashnikovele și AR-15 n-ar trebui să fie folosite la liber, ci ar trebui să fie folosite sub o interdicție. Ele au fost uh, uh, folosite în masacre, precum AR-15 la Orlando. Cred că ar trebui interzise aceste arme prin noul text al directivei. Suntem siguri că putem uh, conta pe dumneavoastră și mai ales pe doamna Holmeier pentru a ne asigura că uh, viitoarea noastră directivă pentru contraterorism chiar va face diferența în lupta cu terorismul. Înțeleg că uh, săptămâna viitoare Libe va adopta un mandat de negociere și că vor începe dialogurile tripartite. Aici, din nou, nivelul ridicat al ambițiilor este o obligație. Și asta mai ales în ceea ce privește uh, uh, modul în care se mișcă teroriștii în Uniunea Europeană. Aceștia uh, se mișcă în interiorul Uniunii Europene, uh, călătoresc în afara Uniunii și apoi se întorc, ori aceste călătorii trebuie monitorizate. Apoi, în ceea ce privește politica noastră antidrog, uh, agenda europeană de astăzi presupune o dezbatere legată de noul cadru juridic în legătură cu substanțele psihoactive noi. Este vorba de propunere a președinției olandeze. Noi suntem gata să lucrăm împreună cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a ajunge curând la un acord în legătură cu acest dosar. Mă uit uh, în urmă la ultimele cinci luni și pot să vă spun că, într-adevăr, am făcut progrese atât în ceea ce privește securitatea cât și migrația. Sunt provocări tot mai presante uh, și mai urgente uh, care ne așteaptă. Acum, uh, practic, uh, încercăm uh, să stabilim un cadru juridic robust care să facă față crizelor migrației, încercăm să ne protejăm granițele câtă vreme oferim călătorii fără viză cetățenilor anumitor state. Încercăm să asigurăm securitate pentru cetățenii noștri ca ei să se poată bucura de drepturile și libertățile pe care le au. Întotdeauna încercăm să găsim echilibrul corect. Și trebuie să vă spun că dezbaterile noastre în libe și în uh, plenară sporesc sensibilitatea în rândul cetățenilor europeni în ceea ce privește nevoia de a avea un răspuns european la toate aceste provocări. Trebuie să rămânem uh, pe această cale împreună și încă o dată vă mulțumesc pentru eforturile făcute și haideți să continuăm să uh, lucrăm și de acum înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you very much, Commissioner. Thank you. Mulțumesc, domnule comisar pentru introducerea foarte detaliată. După cum am spus la început, voi începe întâi cu comisarul și va începe domnul Langler și apoi voi uh, citi toate numele care au cerut cuvântul. Um, Mrs. Guillaume, Mrs. Revaud-Dallon, Mrs. Fayon, Mrs. Kinichi, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein, and Mrs. Intveld. This is out of the round of the commission uh, uh, coordinators. Uh, and I... Vă voi ruga pe toți coordonatorii să încercați să vorbiți uh, maximum două minute pentru ca să avem timp să primim și răspunsurile pe care le așteptăm. Domnul Angel, vă rog. Thank you, Madam Chair, and uh, thank, thank, you, thank you for also, thank you also for... Um... Mulțumesc. Mulțumesc că ne-ați spus comisari, cred că voia să spuneți coordonatori la început. Mă mulțumește și titlul de comisar. V-aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc domnului comisar pentru că a venit aici voi continua în uh, franceză pentru mai multă diversitate lingvistică. Domnule comisar, deja am avut uh, ocazia nu doar să vă contrazic în plenar uh, penultima oară, ci să-mi exprim câteva îngrijorări cu privire la revizuirea politicii noastre de azil. Doresc să menținem principiul solidarității dar știm că prima dată am eșuat lamentabil. Și în uh, loc de 69.000 de persoane, o cifră absolut arbitrară, am uh, reușit să relocalizăm doar jumătate din, această, din acest număr. Și nu ar trebui să presupunem că pentru statele membre logica azilului este diferită. În ceea ce mă privește, știu că evoc un sentiment uh, prezent în grupul meu, ar trebui să ne interesăm mai mult de ceea ce fac acum statele membre și anume refuzarea solidarității europene. Nu este posibil să plătim pentru aproape tot și atunci când cerem solidaritate pe întregul continent în față cu o provocare majoră, răspunsul să fie asta nu ne privește. Este vorba de alte domenii și ar trebui să vizeze și azilul. Nu trebuie să ne focalizăm geografic Dacă vom eșua în continuare, cum am eșuat și prima dată, credibilitatea noastră va fi știrbită. Și în al doilea rând, domnule comisar, nu erați aici, doamna Mogherini uh, a fost aici, s-a prezentat în plenară politica Comisiei cu privire la migrație și relații externe. Am fost polemic în loc să investim în infrastructură în Africa, așa cum face China, de exemplu, noi uh, vom susține de acum înainte statele africane care se vor transforma în mici fortărețe africane. Nu are nici logică și nici nu este eficace. Și dumneavoastră și comisia, cei care se ocupă de uh, Uh, relații externe, ar trebui să, vă, să regândiți această politică, pentru că până la urmă uh, relațiile noastre cu statele africane în ceea ce privește guvernanța sunt chestionabile. Ele își păstrează frontierele, nu fac nimic pentru Africa și nici pentru noi. Până la urmă, dacă nu dezvoltăm continentul african cu mijloace mai uh, numeroase decât până acum, și dacă nu supraveghem uh, folosirea resurselor, vom eșua. Și în Nigeria, de exemplu, în următorii 50 uh, de ani vor exista milioane de locuitori uh, care sunt în pericol din cauza grupurilor radicale. Nu vreau să-mi imaginez ce va însemna pentru noi în ceea ce privește migrația. Am, uh, m-am întins cam mult, îmi cer, vă cer scuze. Mulțumesc. Mulțumesc. Îi rog pe toți colegii care iau cuvântul să încerce să se mărginească la două minute, vă rog. Pentru că altfel nu vom ajunge la sfârșit și nu vom asculta răspunsurile. Doamna Zipăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos, pentru uh, scurta prezentare. Am să încerc să mă limitez la câteva puncte. O primă observație, în ultimele zile, în ultimele săptămâni, am lăudat Turcia și am recunoscut faptul că Turcia a primit foarte mulți refugiați. Însă, din păcate, nu putem lăuda la fel și toate statele membre, care unele dintre ele nu au luat nici măcar câțiva migranți. Și cred că Uh, în, din această cauză ne pierdem credibilitatea în negocierile cu state terțe, uh, cărora le cerem să ne ajute și să preia refugiați când noi nu suntem în stare să ne descurcăm la noi acasă. Sper ca în următoarele săptămâni să se facă progrese în ceea ce privește relocalizarea, dar și resettlement. Aș vrea să pun o întrebare legată de acordul cu Turcia. Uh, S-a planificat să se facă un schimb unul la unul pentru uh, fiecare uh, trimis înapoi. Preluăm și noi uh, o persoană din Turcia. Însă aș vrea să știu de ce ne-am limitat la Siria și în acest acord și apoi uh, dacă trimitem la grămadă înapoi toți refugiații care vin în Grecia din Turcia, ce se întâmplă cu cererile individuale de azil și cu verificările individuale care ar trebui făcute înainte ca acele persoane să fie trimise înapoi? Uh, corespund aceste prevederi cu dispozițiile europene și chiar internaționale? Apoi, încă o întrebare referitoare la noua directiva azilului la care trebuie să lucrăm. Uh, directiva veche, ca să spun așa, nu este chiar atât de veche, uh, nici nu este pusă în aplicare complet și aș vrea să vă întreb dacă putem spera ca din propunerile Comisiei să derive o armonizare sporită și dacă este posibil ca standardele să fie ameliorate și nu uh, deteriorate, pentru că ar fi mult mai dificil. În cele din urmă, o întrebare despre politica vizelor și reciprocitatea vizelor cu Statele Unite. Sigur că noi ne dorim liberalizarea vizelor pentru că consecințele economice ar fi uriașe și ce aș vrea eu să transmit reprezentanților americani este următorul lucru. Ehm, sigur că avem o problemă, însă ehm, SUA este actorul care trebuie să, reacțio- să reacționeze. Trebuie să își respecte promisiunile, să respecte reciprocitatea vizelor și sper ca Comisia să ia o poziție clară față de SUA și sper ca în sfârșit să se miște ceva și să ajungem la reciprocitate. Kirkhope. Domnul Kirkhope. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit. Apreciem întotdeauna vizitele dumneavoastră. Când avem ocazia să discutăm în mod deschis și sincer, este evident pentru noi toți că acum uh, suntem într-un stadiu critic pentru viitor. Niciodată nu ne-am mai confruntat în Europeană cu astfel de provocări în ceea ce privește securitatea și imigrația. Domnule comisar, cred că Regatul Unit uh, este mai în măsură să abordeze aceste provocări împreună și cred că pe viitor vom avea o cooperare bună. Sunt sigur că sunteți de acord. După ultimul Consiliu uh, JAI, cred că este vital ca sistemele noastre informatice să funcționeze corect. Nu știu cât de ambițioși sunteți aici și ce calendar aveți în vedere pentru aceste progrese. Fiindcă sunt, uh, voi fi raportor pe dosarul Eurodac, cred că trebuie să ne asigurăm că toate aceste baze de date comunică între ele și că toate regulile și sistemele uh, care sunt uh, operabile nu operează în tăcere. Și apoi, în ceea ce privește migrația, aș dori să vă întreb legat de acordul cu Turcia, când vom avea primul raport cu privire la discuții și evaluarea implementării acordului, dacă are un efect pozitiv uh, asupra persoanelor care sunt returnate și cum uh, uh, se desfășoară relațiile cu Uniunea Europeană și Comisia crede că este o ocazie pentru a pune presiune pe țările terțe în ceea ce privește ă, transferul și reinstalarea. Trebuie să ne gândim mereu la drepturi fundamentale și la siguranța uh, întoarcerii în țările terțe și, de asemenea, să ne gândim la persoanele care nu ar trebui să beneficieze de protecție internațională. Persoanele vulnerabile rămân în urmă și nu sunt ajutate. Consideră, domnul comisar, că acum este vremea să fim mai aspri cu aceste țări și să le arătăm că există și consecințe financiare? Sunt de acord că nu putem să externalizăm responsabilitățile noastre, dar nici nu putem să rezolvăm această criză singuri. Vă mulțumesc din nou pentru prezența astăzi. Doamna Wikström. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar pentru că ați venit în această după-amiază cu noi. Întotdeauna este interesant să facem schimb de opinii cu dumneavoastră. Vă asigur că vom coopera în, ca echipă pentru a facilita obținerea unei rezoluții bune cu privire la Dublin, la condițiile de primire și azil. Toate aceste aspecte sunt uh, legate între ele. E nevoie de o abordare coerentă pe aceste dosare. Eu uh, am fost la o reuniune cu ONG-urile cu 5 minute înainte să sosesc aici și acestea și-au exprimat uh, îngrijorările conform cărora ceea ce facem aici este să creăm un sistem care seamănă cu abordarea Australiei, că respingem persoane și nu cred că este adevărat. Avem intenții bune și știu că și dumneavoastră aveți intenții bune, pentru că le-ați împărtășit aici. Această abordare holistică pentru raport este direcția în care vrem să mergem. Dar atunci când uh, miniștrii din statele membre își exprimă îngrijorarea și vor să repete acum acest acord cu Turcia și cu Libia, am uh, auzit aceste opinii de la ministrul austriac și de la alți miniștri sunt semnale îngrijorătoare și aș vrea să știu care este opinia dumneavoastră. Vom împinge acum frontierele noastre externe către țările terțe și ne vom uh, eschiva de la obligațiile noastre? Și apoi colegii mei au menționat deja uh, realitatea de non-reciprocitate cu privire la vizele pentru Statele Unite. Cred că știți că toate obligațiile, toate obligațiile juridice care, se, um, care există, dacă puteți să confirmați că vă veți întoarce cu un act delegat pe acest subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Angst! Dank. Ich möchte zu folgenden Dingen. Mulțumesc. Aș dori să știu mai multe despre următoarele lucruri în legătură cu acordul cu Turcia. M-am uitat foarte atent la acest acord și la situația Turcia-Grecia. Aș vrea să știu dacă toate măsurile de sprijin pentru Grecia au fost realizate. În ceea ce privește uh, sprijinul uh, pentru prelucrarea cererilor de azil. Aș vrea să știu dacă s-a făcut tot ce trebuie, da sau nu, și cum stăm uh, în legătură cu critica pe care o fac mulți refugiați care spun că uh, ar fi prelucrate, ar trebui să fie prelucrate cererile de azil prin Skype, în urma unor interviuri pe Skype, ceea ce e o problemă pentru mulți dintre refugiați. Și apoi au fost cazuri în care unele persoane transgen au avut probleme în Turcia, care veneau din Iran, uh, apoi uh, au fost uh, cetățeni pakistanezi care n-au mai putut fi primiți înapoi în Turcia și care stau în condiții ca de detenție de luni de zile. Um, reîntregiri familiale care n-au mai fost posibile. Sunt multe probleme clare pentru că tocmai cererile de azil nu sunt prelucrate. Sunt persoane care nu au nicio șansă pentru că nu sunt din Siria. În al doilea rând, liberalizarea vizelor pentru Turcia. Tu, pentru Turcia um, se mai mișcă ceva? Um, Ce părere are Comisia uh, despre această situație a liberalizării uh, vizelor uh, și despre cele 72 de criterii? În al treilea rând, Dublin, așa numitul mecanism de fairness sau de corecție. Câte state membre doresc să susțină un astfel de mecanism de corecție la ora actuală? Și, în ultimul rând, uh, Eh, se spune totdeauna că trebuie să fie tot mai mult eh, combătuți cei care introduc eh, migranți în mod ilegal sau care fac trafic de persoane. Ce se va întâmpla? Pentru că ce se va întâmpla pe plan calitativ în viitor nou? Mulțumesc, doamna, doamna Keller. Thank you. Um, I mainly want to ask uh, about Greece. Mulțumesc. Uh, am întrebări despre Grecia. În primul rând, uh, s-a spus, președinția neerlandeză a spus că nu e mulțumită de uh, deciziile comisiilor de apel pentru azil și că componența acestora trebuie schimbată, dar comisiile independente poate nu au păreri conforme cu ale altor oameni, dar trebuie să ia niște decizii. Nu știu dacă ați avut uh, Um, discuții în Consiliul JAI despre acest aspect și ce reacție au existat. Apoi au existat uh, delegații care um, au uh, respins ca inadmisibile toate cererile de azil, au existat rate de 100% respingere. Comisia face investigații cu privire la aceste acuzații și apoi um, reintroducerea Greciei în sistemul de la Dublin. Cred că doriți ca până la sfârșitul anului să reimplicați Grecia în proces, dar până la sfârșitul anului vor exista și facilități de primire uh, potrivite și care să nu fie copleșite. Se pare că EASI a făcut și uh, studii despre faptul că Grecia nu abordează cum trebuie cerile de azil, iar aceste rapoarte sunt îngropate, nu sunt publicate pentru că sunt controversate. Ați putea poate să ne trimiteți acel raport? Și apoi o problemă diferită legată de pactul pentru migrație. Nu înțeleg ce se dorește prin această cooperare frontalieră cu țările terțe. În Comisia DEVE am discutat acest aspect. Aceasta înseamnă să se trimită echipament. Ce înseamnă, de fapt, această gestionare a frontierelor și ce presupune? Mulțumesc. Doamna Ferrara. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc domnului comisar. Am trei aspecte de semnalat. În primul rând, revizuirea sistemului Dublin, mai ales în contextul revizuirii directivei. Am mai spus acest lucru. Este o reformă, reformă propusă cu care nu suntem de acord pentru că penalizează unele țări care sunt principalele uh, puncte de intrare și pentru care se impun mecanisme corective. Acesta este un mecanism reactiv, nu proactiv. A fost un uh, studiu făcut de Parlamentul European care arăta că o țară nu trebuie să ajute țara care este punct de intrare pentru uh, aplicarea acestui mecanism. Apoi că nu se recunoaște protecția unor persoane, dar acestea ar putea fi returnate în Europa. Și aceasta ar putea să afecteze unele state membre pentru că nu toate uh, susțin această propunere și apoi articolul 80 din tratat este ignorat. De ce nu a fost uh, luată în calcul uh, și opinia Parlamentului cu privire la abordarea holistică? Și apoi, legat de Turcia, suntem foarte critici. Acest acord nu este un acord internațional, nu este un pact, ci doar o declarație politică nu avem garanții că Turcia va respecta angajamentele pe care și le-a luat odată ce va obține ce își dorește. Și mă refer la liberalizarea vizelor, la milioanele de euro care vor fi primite din bugetul Uniunii Europene. Dacă am avea ceva obligatoriu, cerințe obligatorii, ar fi o altă uh, problemă. Dar, în continuare, criticăm Turcia pentru că nu respectă drepturile fundamentale ale omului și libertatea presei. Și există, de asemenea, probleme de securitate în Turcia. Și apoi nerespectarea Convenției ă, de la Geneva pentru refugiați din 1951, respectarea drepturilor migranților. și Carta Drepturilor Omului. Și în ceea ce privește pactul pentru migrație, v-ați gândit la un sistem pas cu pas cu privire la folosirea fondurilor, pentru că în unele țări există dictaturi, corupție endemică. Nu cred că acele țări își vor respecta obligațiile. Dacă ați, presu- ați presupus cumva mecanisme ca să aflați unde merg banii și ce rezultate se vor obține cu acei bani. Mulțumesc! Doamna Maie. Mulțumesc, doamnă președinte. La sfârșitul săptămânii trecute, 1300 de solicitanți de azil uh, au fost salvați din mare de pe coastele italiene. Propunerile de a liberaliza vizele pentru Georgia, Ucraina, Kosovo uh, și Turcia înseamnă că islamizarea va spori și va spori și migrația. Vom avea o migrație în masă. Deci vă rog frumos, nu vă purtați de parcă am avea nevoie de uh, și mai mulți um, șomeri aici în Europa, pentru că și așa șomajul este foarte mare, iar presiunile riscă să fie enorme. Dacă dăm acest uh, bilet uh, imigranților, uh, bilet de, tre- de liberă trecere, riscăm ca numărul lor să crească și mai mult și trebuie să ne gândim din la ce va însemna acest lucru ca efecte negative asupra societății noastre. Apoi, situația propunerii comisiei referitoare la integrare. Cred că în orașele noastre s-a văzut că integrarea solicitanților de azil înseamnă pur și simplu că ei au numai drepturi și nu au niciun fel de obligații. Cred că ar trebui să încercăm să-i trimitem înapoi în țările lor. Uitați ce este, integrarea nu a funcționat. Trebuie să ne asigurăm că um, ei se adaptează la standardele noastre și la regulile din societatea noastră. Gândiți-vă la rolul crucial jucat de islam. Au fost uh, incidente și comisia pur și simplu s-a făcut că nu vede. Eu cred că următoarele propuneri trebuie pur și simplu desfințate. Mulțumesc, aici se încheie runda de coordonatori și am să dau cuvântul domnului comisar. Mă scuzați, da, spuneți. Ich uh, möchte... Aș dori să mă distanțez de faptul că uh, refugiații sunt priviți uh, în acest fel ca infractori. Uh, mi se pare rușinos uh, ce contribuție a avut antevorbitoarea mea, spune doamna Ernst. So, I will, uh, give back the floor now to the commissioner. Dau din nou acum cuvântul domnului comisar. Vă rog să țineți cont de faptul că mai avem încă 14 deputați care doresc să vă pună întrebări. Vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să fac o observație. Mulți dintre dumneavoastră s-au referit din nou la subiectul foarte delicat al solidarității mai mulți uh, colegi și sunt, sunt de acord și pot să vă spun că uh, noi ținem în permanență cont de faptul că trebuie să convingem statele membre să demonstreze practic această solidaritate. Aceasta este responsabilitatea tuturor și sunt cuvinte frumoase, dar nu trebuie să rămână slogane. Nu e vorba de valori morale, e vorba și de principii juridice exprimate în tratate. Prioritatea noastră este să încurajăm toate statele membre să își facă treaba în ceea ce privește transferul. În ultimele săptămâni, după cum am spus la început, am văzut uh, aspecte pozitive. Deci se creează un uh, avânt, încet, dar sigur. Acum e momentul să uh, schimbăm viteza, să accelerăm eforturile și să demonstrăm solidaritatea. Doamnă Zipel, ați uh, pus o întrebare legată de obligațiile noastre internaționale în ceea ce privește acordul cu Turcia. În Turcia, sirienii pot solicita statut temporar. Cei care nu sunt sirieni pot cere protecție internațională uh, și protecție subsidiară trebuie să vă spun ce ne-a confirmat partea turcă în permanență. Turcia dorește să-și respecte obligațiile și să răspundă cererilor de azil în șase luni de la data depunerilor și să proceseze uh, aplica- cererile care nu au primit un răspuns până acum. Este important să nu fie pus în pericol calitatea evaluării în favoarea vitezei. Da, Turcia a luat măsuri pentru a uh, ameliora accesul la piața de muncă și la educație pentru sirieni, a oferit servicii de sănătate gratuite tuturor sirienilor uh, care au statut de protecție temporară și, desigur, și non-sirienilor. Dacă vorbim despre Turcia, vreau să vă spun că punerea în aplicare reușită a uh, declarației, a acordului, să zicem, acord neoficial cu Turcia, pentru că e doar o declarație, nu este un acord în termenii legislației internaționale, este un angajament. Așadar, punerea în aplicare reușită a acestei declarații este o prioritate absolută pentru noi, pentru Comisie. Și vom continua să facem tot ce putem pentru a oferi sprijin și expertiză autorităților grece și turce această declarație a început să dea rezultate și trebuie să le recunoaștem. Au scăzut foarte mult uh, numerele, cifrele uh, migranților uh, nereglementari care au trecut din Turcia în Grecia. Peste 400 de migranți au fost returnați în Turcia, Turcia inclusiv 31 de sirieni care s-au întors voluntar și 300 de sirieni, cel puțin, care au fost relocați în Turcia, ne dovedesc că există efecte. Sigur că rezultatele nu sunt spectaculoase, însă mecanismul a început să funcționeze. Sigur că mai sunt uh, provocări care trebuie depășite, cum ar fi sporirea capacității autorităților elene de a face față procedurilor, de a răspunde la proceduri de cerere de azil într-un timp uh, scurt. În ceea ce privește reciprocitatea vizelor, tot întrebarea doamnei Zipăl. Poziția din scrisoarea domnului Moraes este clară și am uh, luat notă, după cum am spus la început. Intenționează Parlamentul să adopte o rezoluție pe această temă? următoarele etape vor fi uh, decise de comisie. Nu vă pot da acum detalii cu privire la calendar. Acum, în ceea ce privește uh, comunicarea, Comisia a considerat că este adecvat să prezinte consecințele și potențialele uh, consecințe ale suspendării um, uh, facilitării vizelor în fața statelor membre. Am dorit de asemenea să începem o discuție serioasă înainte de a lua măsuri care pot să aibă consecințe adverse și negative. După reuniunea LIBE uh, cu homologii uh, africani pe tema migrației, Cred că această abordare este nu doar necesară, este și urgentă. Trebuie pusă în aplicare pentru a face față creșterii uh, numărului de sosiri de migranți uh, în situație nereglementară în uh, zona mediteraneană. E o situație care durează de ani de zile, dar trebuie să ne asigurăm că respectarea drepturilor fundamentale va sta în centrul punerii în aplicare a măsurilor. E vorba de fluxuri de persoane care vin din Africa subsahariană, care ajung la noi an de an, exploatând porozitatea frontierelor statelor din Africa de Nord. Și aș vrea să vă spun că există o diferență între ce am făcut, ce am făcut cu Turcia și acest lucru, pentru că Turcia este un interlocutor, este un partener, au uh, o situație stabilă, e adevărat, și putem lucra cu ei, însă același lucru nu e valabil și în ceea ce privește Libia. Libia, din păcate, are multe probleme, este un stat eșuat. Și nu am putea să găsim acolo un interlocutor. Deci când va veni momentul, va trebui să ne gândim ce putem face, dar nu vom putea avea același gen de acord sau declarație și cu Libia. Va trebui să ținem cont de specificul acestei țări. În ceea ce privește Egiptul, Uh, numărul uh, migranților care vin din Egipt s-a dublat, însă majoritatea migranților din Africa subsahariană vin tot din Libia. Trebuie să lucrăm cu statele de origine și să cooperăm în privința readmisiei și să cerem și statelor de tranzit să prevină mai bine migrația nereglementară. În următoarele săptămâni mă voi întâlni cu miniștri, cu lideri din 7-8 uh, state din această regiune și trebuie să fie foarte clare discuțiile pe care le vom avea cu ei. Dezvoltarea este prioritară pentru noi, trebuie să oferim sprijin acestor state. Am făcut-o în ultimile decenii, trebuie să continuăm, trebuie să reacționăm uh, și să punem capăt migrației nereglementare și, sigur, să convingem aceste state să-și primească înapoi cetățenii. Trebuie să ne gândim și la statele care au comunități mari de refugiați, să le cerem să um, respecte drepturile refugiaților pentru a nu se produce um, deplasări secundare. Trebuie, desigur, să sporim cooperarea pentru dezvoltare cu partenerii noștri pentru că um, ar fi mai bine ca cetățenii de acolo, în loc să plece în călătorii periculoase traversând deșertul și marea, să poată să-și clădească un viitor acasă. În ceea ce privește condițiile de primire din Grecia, Comisia lucrează strâns cu autoritățile din Grecia pentru a rezolva această problemă. Hotspoturile din Lesbos, Samos și așa mai departe sunt um, pe deplin operaționale acum sunt adaptate acum la obiectivul de a uh, pune în aplicare mm, acest acord cu Turcia. Dragă Cecilia, în ceea ce privește Australia, modelul australian nu e un model pentru noi și nu e o opțiune. Trebuie să fie foarte clar. Acum, a, cam atât uh, am notat eu până acum, uh, dar mi-ați spus foarte multe întrebări. Aș vrea să mai adaug ceva și în legătură cu ce a spus Ska Keller. Decizia uh, de apel în acest acord UE-Turcia, toate solicitările de azil sunt tratate de la caz la caz și vă asigur că nu se aplică niciun fel de uh, răspuns uh, paușal și nu se fac returnări automate. Au fost 70 de apeluri până acum, s-au examinat fiecare în parte. Iar uh, deciziile nu înseamnă o acordare automată a azilului în Grecia cererile trebuie uh, analizate fiecare în parte. Și după cum știți, uh, reacția la aceste apeluri, la aceste contestații, este o decizie suverană a autorităților elene. După cum vă amintiți, uh, sunt multe cazuri rămase din ultimii ani la care s-au dat răspunsuri în cu totul alte condiții. Iar comisiile sunt acum formate din membrii noi. De asemenea, vom avea o nouă legislație în Grecia pentru a gestiona aceste autorități de apel, dar e foarte important să se garanteze uh, legalitatea, independența și imparțialitatea autorităților judiciare. În ceea ce privește transferurile Dublin, de 5 ani transferurile sunt suspendate. Toate acțiunile Greciei, Um, la modul general, deocamdată sunt insuficiente pe planul azilului. E nevoie să se facă mai multe eforturi până când Grecia se poate relua transferurile Dublin. Așadar, condițiile de primire, facilitățile, standarde de trai adecvate pentru toți. Comisia va evalua din nou progresele făcute de autoritățile din Grecia în septembrie iar obiectivul final rămâne să se reia transferurile Dublin până în decembrie 2016. Și vom vedea dacă situația va fi uh, ușor de gestionat până atunci. Mă opresc aici, voi reveni mai târziu, dar cred că vom mai putea, uh, voi mai, se va mai reveni la unele întrebări. Domnule Cărcop, am ceva pentru dumneavoastră, am notat ce ați spus în legătură cu ultima priori, următoarea prioritate, combaterea terorismului. Ce ați spus dumneavoastră e foarte oportun, foarte la subiect și aș vrea să repet încă o dată. Noi străduim să convingem toate statele membre să arate, uh, să dea dovadă de mai multă încredere între ele și să înceapă o cooperare generală de schimb de informații pe uh, subiectul terorismului. Trebuie să vă spun sincer că până acum nu sunt mulțumit. Trebuie ca statele membre să facă ce au promis, de exemplu schimbul de informații. Și în legătură cu propunerile recente, legislația privind terorismul și armele de foc. Este absolut necesar să avem o înțelegere comună asupra acestui pericol, pentru că numai așa vom putea avea un răspuns mai coordonat. Nu trebuie să uităm că Centrul de Contraterorism al Europolului funcționează perfect acum și trebuie să coopereze cu celelalte autorități pentru o evaluare comună. Această instituție trebuie să fie consolidată ca fiind um, un centru de informații și uh, de evaluare a riscurilor pentru a se putea coordona operațiunile antiterorism. Mulțumesc, dragi colegi, mă aflu într-o postură foarte delicată, chiar nu-mi place rolul pe care trebuie să-l joc. 16 membri au cerut cuvântul. Vom da cuvântul fiecăruia, dar asta înseamnă că aveți doar câte un minut la dispoziție. Altfel nu avem nicio șansă să mai primim și răspunsurile. Domnul comisar, pot să propun ceva? Mi-ar plăcea să vin aici mai des, dar pentru ca cooperarea noastră să fie mai productivă, eu cred că ar fi mai bine dacă ne-am împărțit discuția pe subiecte tematice, ca să pot da răspunsuri mai cuprinzătoare, pentru că acum, uh, practic, trecem dintr-una într-alta și uh, nu suntem eficienți în discuțiile noastre. Dar vă stau la dispoziție dacă aveți o metodă mai bună de a gestiona această dezbatere. Bun, am notat. Putem face asta în viitor, dar cred că acum trebuie să-i rog pe colegi să se limiteze la un minut. Domnul Coelho. Obrigado, senhor presidente. I'm afraid with... Mulțumesc, domnul președinte. Dacă am numai un minut la dispoziție, mă voi exprima în limba portugheză. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, felicitări pentru inițiativele luate în uh, aceste dosare foarte complicate. Vreau să vă adresez trei întrebări concrete. Prima. Reacția de urgență. Avem o problemă. Portugalia este o țară meridională, și este practic uh, o țară care poate privi, uh, primi refugiați. Încă deocamdată, însă deocamdată n-am primit decât 2200, deci mai avem multe de făcut. Săptămâna trecută ați vorbit despre reașezare. Este o opțiune, însă pentru asta este nevoie de un mecanism care să funcționeze mai bine, pentru că deocamdată nu funcționează deloc. Comisia, în agenda sa pentru migrație, a sugerat uh, crearea unui uh, centru multifuncțional în uh, Nigeria. Poate ar trebui să-l punem la punct. Și în cea din urmă, finanțarea propusă acel 4% din fonduri uh, pentru Africa chiar ar trebui deblocate. Trebuie să ajutăm statele de uh, origine și statele uh, de tranzit. Și mi-aș dori să știu dacă această dorință chiar va deveni realitate într-o zi. Doamna Guillaume. Aș dori să vă cer opinia legătură cu două subiecte. Am înțeles că ați dori să uh, extindeți uh, cartea albastră, care se bazează de altfel pe uh, în alte calificări ale celor vizați. Știm că există acum anumite meserii care nu sunt bine acoperite pe piața muncii în diverse state membre și aș dori să știu cum ați putea proceda pentru a regăsi aceste două dimensiuni. Apoi, uh, cea de-a doua chestiune se leagă de integrare. Vorbim de 100.000 de persoane care au solicitat cetățenia unui stat uh, membru de la un an la altul. Știm că nu este valoarea absolută a integrării uh, aceea de a cere cetățenia unui stat membru, însă asta contribuie la tot acest demers. Prin urmare, aș dori să văd ce aveți de spus în legătură cu integrarea și cu acest sentiment care persistă că Uniunea Europeană nu mai este văzută ca fiind atractivă. Un minut și șapte secunde. Doamna uh, Dalon, domnule comisar, pe ce măsuri concrete se bazează Comisia pentru a-și uh, reconsolida cooperarea cu Libia? Poate noul parteneriat ar depinde de participarea financiară a statelor membre, așa cum s-a întâmplat și cu alte măsuri propuse de Comisie în acest domeniu. Cum, uh, uh vor, uh, cum au primit această stat, aceste state uh, propunerea, cum se va asigura Comisia că aceste state vor răspunde la apel. Apoi Comisia duce în discuție măsuri uh, uh, stimulatoare pozitive legate de posibilă dezvoltarea Uniunii Europene pentru a recompensa uh, și alte state care cooperează la gestionarea migrației. Să vedem ce consecințe ar fi pentru cei care refuză. Oare Până la urmă vorbim despre o condiționalitate financiară a Uniunii Europene în relația cu statele terțe pentru migrație? doamnă Gabriel. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi eh, susțin ferm două dintre aspectele abordate de domnul comisar. Pe de o parte, noua abordare europeană în ce privește parteneriatul cu statele terțe, da, pentru diplomația migrației și aici aș dori să atrag atenția asupra mobilității intraafricane. Este un aspect care lipsește din acest parteneriat. Apoi, în ceea ce privește vizele, este foarte clar eh, mesajul, trebuie respectate toate criteriile și mai ales trebuie oferite, oferit sprijin cetățenilor. Apoi, în ceea ce privește cartea albastră, cu certitudine, cu eh, Uh, propunerea care ne-a fost prezentată reprezintă un pas înainte, însă avem două mari provocări în continuare legate de diferența între uh, legislația dintre, uh, din cele 28 de state membre și uh, de lipsa uh, inițiativelor din partea statelor membre, inițiativelor voluntare de a promova această carte albastră. Uh, Oare uh, am putea folosi un dispozitiv național care să aibă același obiectiv ca și cartea albastră? Pentru că adesea uh, antreprenorii recurg la un uh, astfel de centru național și aș dori să văd cum am putea să promovăm acest concept european ca un instrument care să dovedească că Europa este mai activă. Este un instrument cheie pentru uh, migrație și bănesc că e nevoie să avem un uh, răspuns clar în legătură cu acest uh, um, subiect. Doamna Cinicii. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Un minut chiar e foarte puțin. Însă aș dori uh, să vă mulțumesc uh, că ați prezentat uh, munca Comisiei în legătură cu acest subiect. De asemenea, este adevărat uh, că fenomenul imigrației uh, demonstrează clar lipsa solidarității între statele uh, membre. Cred că ar trebui să încurajăm o astfel de cooperare între statele membre, dar avem nevoie de o strategie pe termen lung pentru a face asta. Trebuie să avem intervenții eficiente și cred că ar trebui să încurajăm statele membre să coopereze unele cu celelalte. Aici am câteva întrebări. Știm uh, că, dincolo de situațiile dramatice din statele de origine ale migranților, mai există și o problemă a traficului de persoane. Este un fenomen uh, răspândit și cunoscut. Este partea brutală a um, fenomenului migrației. Și trebuie să facem uh, ceva pentru a combate uh, Uh, aceste uh, organizații uh, criminale. Asta pe lângă consolidarea Eurodac și a altor instrumente. Toate acestea sunt bune, firește, însă reforma sistemului de la Dublin încă mă mai lasă cu gura căscată. Și sunt de acord cu colega noastră Ferrara în legătură cu acest subiect, pentru că cred că putem reforma sistemul de la Dublin în anumite moduri. Uh, poate avem de de un sistem mai puțin ambițios, care însă totuși să-și asume, uh, totuși să facă astfel încât statele uh, de intrare să-și asume răspunderea pentru acești oameni. Poate n-am avea altfel un instrument eficient pe termen lung. Doamna Gomes, domnule comisar, susțin și eu ce, ce a spus și colegul uh, Coelho. Portugalia a tot spus că este gata să primească refugiați. Însă doar puțini au ajuns la noi. Oare nu se întâmplă asta pentru că, cum spuneați și dumneavoastră, sistemul hotspoturilor este gata să fie pus în aplicare uh, pentru uh, a aplica uh, târgul făcut de Uniunea Europeană și uh, Turcia, nu pentru a procesa uh, individual cerile de azil, cum ar trebui să se întâmple. De aceea unii oameni nu vor să ajungă oare în Portugalia sau uh, în altă uh, țară. Da, uh, sigur, nu aveți un partener în Libia, chiar dacă ați dori să fie altfel. Însă, e clar aici o legătură clară între ce se întâmplă aici și Siria și mișcările sezoniere din Africa. Poate unii vor să demonstreze că uh, funcționează acordul dintre Uniunea Europeană și Turcia și astfel ne neagă că uh, fluxul s-a mutat acum uh, prin Egipt. Dar să nu uităm de Etiopia, care își ucide cetățenii, care este un regim total nedemocrat, uh, care practic dă naștere la refugiați. Oare uh, nu credeți că am putea uh, avea o cale um, corectă de a opri fluxul migrației, o cale legală Uh, și asta împiedicând țara să fie încă și mai autoritară, uh, practic din naștere la noi fluxuri de refugiați. Doamna Intvel, da, domnul președinte, foarte uh, succint. Domnule comisar, nu ați răspuns la întrebarea colegei mele, doamna Wickstrom, de ce anume Comisia nu propune acte delegate în ceea ce privește uh, reciprocitatea uh, vizelor așa cum uh, i s-a cerut. Apoi, uh, în ceea ce privește schimbul de informații, uh, uh, Comisia propune interoperabilitate foarte bine, însă aceasta este partea tehnică a lucrurilor și ea nu depășește uh, reticența statelor uh, membre sau uneori refuzul lor direct de a face schimb de informații. Aceasta este o problemă uh, politică. Oare veți uh, propune o schemă uh, pentru un schimb obligatoriu de informații? Și, în cele din urmă, această instituție a cerut de nenumărate ori evaluări profunde ale măsurilor de luptă cu terorismul, pentru că, din perspectiva noastră, aceste măsuri eșuează. Luăm măsuri una după cealaltă, am investit fonduri masive în securitate sau mai degrabă în insecuritate, câtă vreme securitatea este cea care uh, crește. Și uh, apoi se pare că nu înțelegem încă fenomenul prin care masacrul de la Orlando imediat a fost uh, etichetat ca fiind un atac islamist. Câte vreme detaliile care tot ne parvin ne arată că este vorba despre acțiuni împotriva comunității homosexuale. Dacă nu înțelegem lucrurile, nu ne putem lua cu ele, lupta cu ele în mod eficient. Domnul Radbev. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, domnule comisar, ieri uh, premierul Turciei a spus încă o dată faptul că Turcia nu va modifica legislația sa împotriva terorismului, nici măcar în schimbul liberalizării vizelor. Asta această declarație pune sub semnul întrebării acordul pe care îl avem noi cu Turcia. Oare Comisia acționează pentru a avea un plan B în cazul în care acest acord deșuează și în cazul în care Turcia încetează să-și îndeplinească obligațiile? Cum anume vom susține state membre precum Grecia și Bulgaria care se află la frontierele externe în cazul în care mii de refugiați ajung acolo? Apoi, în ceea ce privește lupta cu terorismul, cum vom putea garanta un schimb de informații mai eficient între serviciile de securitate pentru a evita atacuri teroriste? Și, uh, nu în ultimul rând, Sper că sunteți de acord că Uniunea Europeană va fi un loc mai sigur dacă Bulgaria devine parte a spațiului Schengen și astfel are acces uh, total la sistemele de informații ale Uniunii Europene. Astfel vom putea lupta cu terorismul și cu infracțiunile încă și mai eficient. Doamna Post. Multe dintre aspectele pe care mi le-am notat eu uh, au fost deja amintite, o parte dintre întrebările mele și-au găsit răspuns, însă vreau să comentez și eu ceva. Acum trei luni în martie, colegul meu voastră, domnul Stilianidis, ne-a spus că Uniunea Europeană are o responsabilitate morală de a primi refugiații sirieni. Premierul David Cameron a sugerat uh, să uh, îi îndepărtăm însă înspre Turcia. Comisarul s-a opus vehement. Acum, uh, trei luni mai târziu, exact asta facem. Trimitem refugiații înapoi din Grecia în Siria. În Turcia, poate. Nu-i trimitem pe bărci, dar îi trimitem pe cei care s-au aflat pe aceste bărci. Oare ce s-a întâmplat cu obligația noastră morală? Se pare că Consiliul și statele membre au toportat discuții, însă au discutat uh, oare vreodată uh, cât de departe ne-am, uh, ne aflăm acum față de valorile noastre, cât de xenofobi am devenit? Practic împrăștiem acest sentiment peste tot în Europa. cum ne putem ajuta vecinii, cum ne putem asigura că uh, Turcia își respectă obligațiile pentru cetățenii săi pentru ca 300.000 de turci, să nu, uh, de curzi, mă scuzați, să nu trebuiască să-și părăsească țara. Aceste chestiuni trebuie puse pe masa discuțiilor. Trebuie să vedem cum își dorește Uniunea Europeană să primească refugiații, nu să îi îndepărteze. Mulțumesc, spune domnul Weidenholzer. Eu aș vrea să întreb câți oameni au fost uh, realmente transferați în cadrul uh, acestui program de transfer, uh, câți în Portugalia și, câte, și care state membre au fost reticente în primirea de refugiați. Aș vrea să știu dacă sunt exact acele state membre unde nu a fost nimeni trimis. Mulțumesc, doamna Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aveam două întrebări, uh, însă cea legată de cartea albastră uh, și domeniul său de aplicare deja a fost uh, adresată de mai mulți colegi, deci o las deoparte. Prin urmare, minutul care mi-a fost alocat, mă voi referi la problema creării Corpului European de Pază de Coastă și Pază de Frontieră. Eu sunt raportor din umbră pe acest dosar. După cum știți, domnule comisar, dialogurile tripartite avansează bine. Unele grupuri, printre care și al meu, susțineau ideea unei agenții mai europene, vorbind despre o europenizare completă a Frontex, pentru a avea o mai mare eficiență și pentru a putea reacționa rapid la uh, urgență uh, Uh, reprezentate de toate aceste probleme. De altfel, domnule comisar, susținem uh, propunerea comisiei în legătură cu articolul 18 și în legătură cu situațiile de urgență pentru ca luarea de decizii la nivel european să fie făcută prin intermediul uh, comisiei. Din păcate, poziția dumneavoastră în calitate de comisar și cea a grupului meu a fost considerate ca fiind minoritare pentru că Consiliul, Consiliul merge mai departe și în caz de eșec sau de refuz sau în caz de inerție a statelor uh, vizate de vulnerabilitate sau de porozitate a frontierelor, uh, ar trebui să poată să-și uh, reinstituie controlele la frontieră oricând. Deja avem o procedură pentru asta în codul granițelor Schengen. Prin urmare, cum vă veți implica dumneavoastră pentru a deja spațiul Schengen și pentru uh, a face progrese în legătură cu libertatea de circulație, intenție pe care v-ați anunțat-o introducere. Doamna Schwein. Mulțumesc, domnule comisar, că ați venit. Voi fi foarte uh, rapid, îmi cer scuze interpreților. Știți că nu ne bucură propunerea de modificare a regulamentului Dublin. E prea departe de ceea ce a votat uh, Parlamentul în uh, legătură cu raportul legat de acest subiect. Noi uh, ne dorim de un mecanism, ne dorim un mecanism automat de împărtășire a responsabilităților, o centralizare mai mare a procesului. Există un mecanism uh, însă, dar nu este clar cum va putea fi el activat, cum va funcționa. Nu știm dacă statele membre trebuie să-și motiveze deciziile sau nu. Apoi, criteriile matematice, abstracte, nu țin cont de uh, situația actuală, adică sistemul de recepție a unor state membre deja se prăbușește. Mai sunt aspecte în textul propus care trebuie revizuite pentru că ele ridică preocupări în legătură cu chestiuni fundamentale sau în legătură cu uh, dreptul procedural. Nimeni nu se îndoiește însă de nevoia unui plan de investiții în Africa, dar uh, accentul pus în propunere cade pe uh, returnări, pe gestionarea frontierelor. Ori eu cred că această condiționare condiționalitate uh, încalcă principiul uh, uh, ajutoarelor de dezvoltare. Eu cred că nu așa trebuie să procedăm, nu se creează oportunități pentru tinerii africani și cred eu că se externalizează practic frontierele și responsabilitatea noastră. Cred că putem face mai mult. Săraci interpreți asta, spune doamna președinte. Doamna Swinburne. Mulțumesc, domnule comisar, uh, pentru că ne-ați făcut o vizită și ne-ați pus la curent. Au trecut patru luni și jumătate de la ultima noastră întâlnire și dumneavoastră chiar uh, uh n-ați avut noutăți astăzi pentru noi. Uh, mai mult de jumătate din refugiații din Europa mm, sunt, de fapt, refugiați economii. Deci uh, nu au drept la azil. Asta în conformitate cu spusele lui Franz Timmermans. Deci, practic, sunt căutători de averi după părerea mea. Au trecut prin 20 de state, să spune, pentru a ajunge în Norvegia și Suedia. Unii au demonstrat că sunt foarte dezamăgiți pentru că credeau că vor primi pur și simplu o casă, bani uh, și s-au gândit după aceea să plece din Suedia pentru că nu au primit aceste uh, lucruri. Eu cred că sunt doar căutători de averi. Vorbim despre acest sistem uh, de uh, migrație pe care uh, ne dorim să-l implementăm pentru a pedepsi statele uh, membre care refuză să-l pună în aplicare. Domnul Marias, mulțumesc, uh, domnule comisar. În ceea ce privește relocarea um, refugiaților din Grecia, în conformitate cu uh, ceea ce um, a spus uh, Uniunea Europeană că va face, 60.000 uh, de refugiați deja trebuiau uh, relocați. Doar 1503 au fost relocați. Vă dați seama că vom avea, ați spus că vom avea 6.000 de relocări pe lună. Poate că ar trebui să punem toate acestea în practică, pentru că Grecia nu mai poate susține atât de mulți refugiați și uh, pot să vă spun că un grup din Parlamentul European a vizitat Atena recent și și-a dat seama la față lucrurilor că așa stau lucrurile. Deci cum vom uh, pune în aplicare uh, relocarea? Oare Comisia este responsabilă de asta? Statele membre? Altcineva? Am auzit că colegii portughezi uh, chiar solicită ca oamenii să ajungă la ei. Uh, ori oamenii nu sunt niciodată trimiși acolo. Deci dați-ne răspunsuri concrete în legătură cu acest punct. Domnule comisar, colegii noștri au reușit să pună toate întrebările, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru întrebări. Voi începe prin a-mi exprima admirația pentru interpreți. Pentru că astăzi toate cuvintele au fost mitraliate. Doamna Gomes și domnul Coelio am fost în Portugalia recent și aș dori, în primul rând, să vă laud țara, pentru că aș arătat la ce ne referim când vorbim despre solidaritate și responsabilitate. Este adevărat, avem uh, probleme tehnice și juridice, dar vă oferim uh, tot sprijinul pentru autoritățile și din Italia și Grecia ca să treacă peste aceste obstacole și cred că este o chestiune de zile până vom uh, rezolva această problemă. Doamna Guillaume, suntem de acord. Investițiile în integrare vor face Europa mai prosperă și mai bogată și o societate cu mai multă coeziune cu siguranță costul non-integrării va fi mai mare decât cel al politicilor de integrare. Știți că este o prioritate importantă pentru noi. Apoi, uh, acțiunile cu valoare adăugată la nivel Uniunii Europene. Statele membre se confruntă cu provocări asemănătoare. Acțiunile la nivelul Uniunii aduc plus valoare. În primul rând, prin faptul că ajută statele membre să învețe unele de la altele. Și în al doilea rând, pentru că diseminează abordările fructuoase. Fondurile europene pot fi instrumente puternice pentru a promova integrarea și incluziunea socială. În ceea ce privește Cartea Albastră, am mai spus și în trecut, este cel mai bun exemplu pe care îl avem. Am decis să revizuim Cartea Albastră pentru a o adapta la realitățile actuale și la nevoile din Europa de acum. Cartea Albastră a fost uh, implementată deja cu succes în Germania, dar acum trebuie să devină o politică comună europeană. Reforma va sprijini statele membre ale Uniunii pentru a atrage uh, resortisanți din state terțe înalt calificați din întreaga lume, lume pentru a rezolva problema penuriei de uh, muncitori calificați cu care ne confruntăm. Ambele inițiative sunt parte dintr-o strategie pe termen lung cu privire la migrația legală. Știți că m-am angajat în fața dumneavoastră acum un an am spus că migrația legală trebuie să fie una din politicile noastre pentru viitor. Deja avem uh, legi pentru studenți și cercetători și Comisia Libe a fost foarte încurajatoare și ne-a um, îndemnat să aplicăm aceste politici. Avem și teste pentru migrație. Apoi, în ceea ce privește reforma uh, Dublin, nu sunt de acord. Reforma este ambițioasă, este un pas important în uh, ainte, dar nu ar trebui să o diluăm. Doamna Wikström și celorlalți le mulțumesc pentru comentarii. Reciprocitatea vizelor uh, cu Statele Unite și Canada, am fost recent în Canada, am discutat cu guvernul canadian și am fost foarte clar. Suntem conștienți de obligațiile noastre juridice și nu vom face concesii. Bineînțeles, ținem cont de toți parametrii. Dar am fost foarte clar. facem tot ce ne stăm putință, la toate nivelurile, ca să ne asigurăm de reciprocitatea vizelor. În ceea ce privește Bulgaria și spațiul Schengen, poziția noastră rămâne fermă. Considerăm că atât Bulgaria cât și România trebuie să devină membri de plini în spațiul Schengen știți că depinde de Consiliu. Poziția Comisiei este foarte limpede. După cum am spus înainte, instrumentele Schengen sunt folosite potrivit și au contribuit la securitate. În ceea ce privește Domnul Weidenholzer, acest uh, raport a fost adoptat cu două ore înainte să vin aici. Există răspunsuri foarte clar în ceea ce privește situația uh, transferului și reinstalării în document. Uh, partajăm responsabilitățile. Ați spus înainte că în ceea ce privește cifrele și cei care vin în Europa, sunteți de acord cu domnul Timmermans. Dar domnul Timmermans este de acord cu mine. Deci, să înțeleg că și dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Doamna Grisbeck, nu trebuie să apăr poziția Comisiei. O știți, este propunerea noastră, după cum ați spus. Regret că majoritatea acestei comisii nu a sprijinit poziția Comisiei Europene. Înțeleg că trilogurile nu au ajuns încă la examinarea articolului 18 și abia aștept acel stadiu. Acum aș dori să vorbesc puțin în Elena, pentru că am primit întrebări de la domnul Marias, dar unde este? Voi vorbi în Elena. Ήθελα να ε, παραπέμψω τον κύριο Μαριά, όπως ανέφερα După cum am spus înainte, mă refer la raportul care tocmai a fost adoptat. Bine ați venit, domnule Marias, mi-a fost dor. În raportul care tocmai a fost adoptat de comisie cu privește la situația privind transferul Cred că prin acesta am trimis mesaje foarte clare pentru toate statele membre care trebuie să-și îndeplinească responsabilitățile. Inițial am spus că a sosit momentul să spunem lucrurilor pe nume. Și foarte curând, dacă nu se fac progrese în următoarele zile, voi fi obligat să uh, spun nume. Și de asemenea, sunt de acord cu comentariile generale pe care le-ați exprimat. Acum este un moment în care suntem puși la încercare și trebuie să arătăm că avem uh, voința și posibilitatea să facem ceea ce uh, spunem când ne referim la solidaritate. De asemenea, în ultimele 18 luni am lucrat din greu și mă refer la Comisia Libe, la Comisie, la mine personal, împreună cu dumneavoastră. Nu încerc să fiu uh, doar amabil cu dumneavoastră, dar am înțeles de la bun început și am învățat foarte multe de la dumneavoastră. M-ați ajutat să urmez o politică anume. Dar nu sunt de acord că nu am făcut multe. Am făcut foarte mulți pași înainte și Europa de astăzi nu mai este la fel cu Europa de acum un an și jumătate în ceea ce privește uh, diversele încercări, cum ar fi uh, securitatea și migrația. Avem politici, avem principii, avem strategii, dar avem nevoie și de voință politică pentru a contribui împreună cu toată lumea din Europa și la nivel global și uh, european și în acest mandat și în viitoarele mandate ale Parlamentului și ale Comisiei, aceste aspecte um, vor fi în continuare importante. Trebuie să fim pregătiți și acum ne pregătim și ceea ce s-a discutat astăzi ne arată asta. Sunteți comisie care este un partener de bază pentru Comisia Europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc pentru răspunsuri. Vedeți că există un interes uh, larg pentru această discuție. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru cooperare și înțelegere, pentru că am avut puțin timp la dispoziție și acum domnul comisar poate să plece la timp. Now, uh... we will... As the colleague... Ah, Mr. Boni is present. Domnul Boni este prezent. Vom începe cu dumneavoastră. So the next point on our agenda... Următorul punct pe ordinea de zi este problema pachetului cu privire la substanțele psihoactive. L avem pe domnul uh, Boni și cred că va sosi și doamna Bariu. Nu este prezentă, dar îl avem pe domnul Boni, raportorul uh, pachetului pentru substanțele psihoactive, care dorește să ne informeze cu privire la situația pachetului Cred că mulți, doriți să, mulți dintre noastre doriți să părăsiți uh, sala, dar vă rog să o faceți în liniște ca să putem continua reuniunea. Îi voi da cuvântul domnului Boni ca să ne prezinte stadiul actual al negocierilor și apoi vom discuta cu raportorii din umbră. Domnule Boni, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi, în numele doamnei Teresa Jimenez și al meu, aș dori să vă informez cu privire la stadiul uh, negocierilor cu privire la pachetul uh, substanțelor psihoactive. Teresa este responsabilă cu dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunilor aplicabile în domeniul traficului și de droguri Uh, domnule Boni, vă rog să așteptăm întâi să plece colegii. Cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți acum, pentru că nu putem continua așa. Please! Please continue. Okay, thank you. Thank doresc să vă informez că prezint stadiul actual al negocierilor cu privire la um, substanțele psihoactive. Eu și doamna Teresa Jimenez. Teresa este raportoare uh, pentru dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunilor aplicabile în domeniul traficului licit de droguri, în ceea ce privește definirea termenului drog, iar eu sunt raportor pentru regulamentul cu privire la noile substanțe psihoactive. Aș dori să vă prezint aceste informații, nu doar numele uh, Teresei, ci și numele raportorilor din umbră. Noi, toți raportorii din umbră, am urmat președinția neerlandeză și comisia pe 26 aprilie, când ne-au informat că Consiliul era pe cale să adopte o poziție comună cu o abordare puțin schimbată. Aș dori să vă amintesc că am adoptat poziția noastră în uh, trimestrul trecut și așteptam uh, poziția Consiliului. A fost un drum lung ca să ajungem să, aflăm poziția Consiliului, dar până la urmă a fost posibil. Consiliul și Comisia ne-a prezentat această abordare și am dorit să vă informăm că, ținând seama de nevoia uh, urgentă pentru legislație în acest domeniu și dificultățile pe care le-au presupus abordările trecute, nefiind posibil să se ajungă la o soluție bună în timpul trilogurilor, după discuții, raportorii din umbră au luat decizia să urmeze această nouă abordare cu privire la pachet și să coopereze cu Consiliul și Comisia ca să ajungă la un acord și să pună în aplicare soluțiile aprobate cât de repede posibil. Noua uh, abordare va extinde pachetul pe, articolului 23 din tratat, fiind prevăzut un schimb de informații, introducerea a două categorii de risc pe care le presupun substanțele, fiind luate acțiuni sau nu la nivel european. În soluția precedentă erau trei niveluri de risc. În cazul în care substanța este considerată cu risc dăunătoare, substanța va fi supusă unor măsuri permanente de control sub forma unor obligații la nivel european de a declara substanța ilegală la nivel național. Dispozițiile cu privire la sistemul de alertă timpuriu și analiza de risc și evaluare care sunt incluse acum în propunerea de regulament vor fi raționalizate pentru a asigura acțiuni mai rapide și pentru a fi incluse în uh, regulamentul NCDE din 2006, care se va limita doar la acest aspect și va fi tratat ca parte din întregul pachet. Aceasta este o posibilitate pentru noi toți să ne continuăm munca, să avem rezultate mai rapide, pentru că acum avem un acord comun între statele membre și, în primul rând, sper că vom putea să obținem sistemul de alertă timpurie și un nou model pentru a introduce interziceri pentru comercializarea uh, și folosirea substanțelor în întreaga Europa, dar într-un mod diferit decât cel propus în soluția precedentă. Așadar, cred că uh, suntem aproape de țelul nostru, dar trebuie să ne schimbăm uh, modul de lucru și eu, Teresa și raportorii din umbră, uh, după discuțiile noastre, suntem uh, deschiși să continuăm any of the shadow rapporteurs. Mulțumesc, domnule Boni. Nu uh, văd raportorii din umbră aici. Vreau să rog uh, reprezentanta comisiei să ia cuvântul. Very briefly, Mrs. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Cred că s-ar putea să mai dorim să luăm cuvântul și la sfârșit. Uh, Doresc să mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm uh, la fel de repede și în continuare cu Parlamentul și cu Consiliul la această nouă abordare pe care noi o susținem uh, cu câteva condiții. Așadar, uh, muncim mult ca să ne îndeplinim și noi partea de înțelegere și sperăm să putem colabora foarte bine, mai ales cu comisia dumneavoastră, pentru a face progrese semnificative. Dau acum cuvântul președinției olandeze. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule Boni. În Consiliu, Coreper a stabilit abordarea pe care a prezentat-o de altfel domnul raportor Boni ne bucurăm că Parlamentul este dispus să lucreze pe această bază și noi uh, dorim să continuăm cât mai mult lucrul la acest dosar. Până acum nu avem o abordare generală, dar cred că uh, într-adevăr uh, vom ajunge la un acord general în viitorul apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Boni. Eu, în plus, aș dori să uh, mulțumesc Comisiei pentru cooperare și mai ales președinției olandeze, pentru că am mai lucrat cu alte președinții. Uh, dar uh, trebuie să vă spun că președinția olandeză este cea mai eficientă la obținerea unui acord între statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult tuturor! Sper să fie un acord uh, încununat cu succes. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, ca să mai câștigăm timp. La punctul 12 avem o prezentare a Comisiei a Planului de Acțiune de Integrare a Resortisanților din State Terțe. Acest plan de acțiune prevede un cadru comun de politici și măsuri de susținere pentru ca statele membre să poată să-și dezvolte și să-și consolideze politicile naționale de integrare a resortizanților din state terțe. E vorba de măsuri în domenii cheie, cum ar fi integrarea înainte de plecare și înainte de sosire, mai ales pentru persoanele care au în mod clar nevoie de protecție internațională, educație, ocupare, acces la servicii de bază și participare activă și includere socială. Acest plan prevede uh, ameliorarea rețelei curente de puncte naționale de contact de integrare, uh, care ar fi transformate într-o rețea europeană de integrare, iar Comisia Libe ar putea să fie un partener puternic al acestei rețele. Doresc acum să dau cuvântul uh, Comisiei Europene și apoi celor care doresc să ia cuvântul și are cuvântul domnul Savari, care este uh, șef de unitate adjunct la DG Home. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru că ne dați șansa să prezentăm acest uh, plan de acțiune privind integrarea resortisanților din state terțe. Este un plan ambițios, cuprinzător și concret. Este ambițios pentru că știți cu toții și știm cu toții cu ce provocări se confruntă statele membre și Uniunea Europeană în domeniul integrării. Date fiind fluxurile recente de resortisanți din state terțe în Uniunea Europeană. La nivelul comisiei am considerat că e momentul să investim în integrare și uh, asta pentru că costul neintegrării ar fi mult mai mare dacă nu alocăm uh, timp și resurse pentru politica de integrare acum. De asemenea, integrarea este o condiție preliminară pentru o societate bazată pe includere și este o responsabilitate comună pentru toți actorii și pentru statele membre care au competența de bază în acest domeniu Uniunea Europeană, dar și societățile, um, organizațiile de societate civilă, sindicatele și așa mai departe. Este un plan ambițios, dar este și cuprinzător. Pentru prima dată am reușit să avem în acest plan integrarea ca subiect transversal, pentru că foarte multe politici pot să contribuie la integrare. Ocuparea, desigur, Lucrăm cu colegii de la Digi Employment și veți vedea că în acest plan se menționează multe subiecte din acest domeniu, dar dincolo de integrarea economică am dorit să ținem cont și de integrarea culturală, de politica de sănătate, de accesul la servicii de bază, la politici regionale, care sunt toate afectate de chestiunea integrării. Este un plan ambițios, cuprinzător, dar și concret pentru că nu e vorba doar de o comunicare conceptuală. Noi am inclus aici, după cum ați văzut în anexă, 50 de acțiuni concrete care uh, prezintă instrumente statelor membre care le pot fi utile în politicile de integrare. Veți uh, vedea că sunt multe posibilități de finanțare, de susținere a societății civile pentru o integrare activă. De asemenea, avem intenția de a consolida rețeaua NCPI. Este o rețea pe care o avem cu statele membre pentru integrare uh, și, desigur, că și Parlamentul European va fi implicat îndeaproape uh, și deja este. Haideți să vedem acum care este conținutul planului. Noi am țintit cinci domenii de acțiune. În primul rând, măsurile dinainte de plecare, dinainte de sosire, care pot fi luate în statele terțe de origine pentru a se pregăti sosirea migranților în Uniunea Europeană prin uh, cursuri, măsuri înainte de plecare, dar și măsuri adresate întregii societăți înainte de sosirea migranților – aceste măsuri vor fi puse în aplicare și în contextul relocării refugiaților în Uniunea Europeană. Al doilea domeniu de prioritate este educația. Am lucrat foarte mult cu colegi de la Direcția Generală Educație, pentru că e vorba de un element important în domeniul integrării. Veți vedea că se propun aici multe idei ne gândim la o evaluare online a nivelului lingvistic pentru migranți, la oferirea unei educații bazate pe includere, De asemenea, dorim să ne concentrăm asupra includerii copiilor migranților și uh, anume integrarea lor în sistemul de învățământ. Al treilea domeniu de priorități este integrarea pe piața de muncă și um, formarea profesională. Ținem um, cont de, de um, agenda competențelor care a fost adoptată recent de comisie. De asemenea, dorim să susținem integrarea rapidă pe piața de muncă și formarea profesională ca să permitem refugiaților să aibă acces cât mai repede la piața de muncă. De asemenea, susținem validarea competențelor și recunoașterea calificărilor, pentru, pentru că, după cum știți, acesta este un obstacol uh, în calea accesului la piața de muncă. Susținem implicarea migranților, dezvoltarea unui schimb de bune practici între statele membre. Apoi, un alt domeniu important este accesul la servicii de bază. Aici Comisia nu are competențe majore, dar încercăm să mobilizăm uh, toate instrumentele disponibile la nivel european pentru a susține accesul la servicii de bază pentru migranți și resortisanți din state terțe. S-au acordat mai multe credite pentru a se ameliora capacitatea de primire a statelor membre în acest domeniu și în domeniul sănătății și a locuințelor sociale și dorim să formăm profesioniștii din domeniul sănătății pentru a ameliora situația din acest domeniu. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, planul nostru se concentrează și pe participarea activă și pe includerea activă a resortisanților, includerea socială, mă scuzați, a resortisanților din state terțe. E vorba de uh, dobândirea valorilor comune europene și aici uh, intră și participarea la activități sportive și culturale, printre altele, Susținem și inițiativele de combatere a uh, discriminării, rasismului și xenofobiei. Mai sunt încă niște puncte pe care doream să insistăm în planul de acțiune. Finanțarea este foarte importantă pentru că la nivel european nu putem lua măsuri directe legislative în domeniul integrării, dar putem susține integrarea prin finanțare. Și avem în text o secțiune referitoare la fondurile care sunt uh, disponibile pentru acest scop și, de asemenea, avem și o parte a textului care se referă la coordonare, la o mai bună coordonare la nivelul UE între toți actorii pentru a consolida acest plan de acțiune. Acestea sunt principalele idei pe care doream să le prezint în acest plan de acțiune. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mrs. Savary. Mulțumesc, domnule Savary. Doamna Lauristin. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Astfel de planuri de acțiune sunt foarte importante, pentru că noi discutăm uh, despre integrare și mereu spunem că e foarte importantă, dar e esențial să avem și măsuri concrete. Și în acest context aș avea o întrebare. Aveți idee de unde putem obține informații despre structura persoanelor care vin, adică vreau să spun profilul uh, de educație, competențe, calificări și așa mai departe. Pentru că dacă am cunoaște această structură, am putea uh, evalua nevoile de resurse, de profesori uh, și așa mai departe. Cred că aceasta este una din uh, verigile lipsă. Avem nevoie de informații mai clare. Mulțumesc, doamna Zipel. Da, mulțumesc foarte mult și eu cred că subiectul integrării este unul central. Dar este și un subiect uh, în legătură cu care, cel puțin în unele state membre, avem probleme fundamentale atunci când uh, vine vorba de integrarea persoanelor cu dizabilități, integrarea romilor și multe altele Ă, e clar că avem intern, pe plan intern, o problemă de integrare. Și cred că mai avem multe de făcut ă, aici, la nivelul statelor membre. Poate că și în acest domeniu ar fi nevoie de o europeizare mult mai puternică. În ceea ce privește resortisanții din state terțe, e clar că ă, integrarea presupune clar condiții lingvistice, con cunoștințe, cunoașterea legilor, dar și cunoștințe de zi cu zi, care sunt foarte importante. Uh, trebuie să se știe de ce nevoie de adaptare e nevoie din partea migranților, uh, ce calificări, ce diplome sunt necesare. Unele state membre, în cadrul uh, înregistrării refugiaților, au început să pună exact aceste întrebări și să facă baze de date. Poate ar trebui să ne gândim uh, dacă și uh, în cadrul relocării ar putea fi acesta un criteriu. Apoi, în ceea ce privește integrare, nu cred că trebuie să ne limităm doar la refugiați. Uh, trebuie să avem și uh, propuneri pentru dezvoltarea migrației legale de muncă, care nu se limitează până la urmă doar la uh, meseriile calificate, cu calificări înalte, pentru că e clar că avem nevoie de forță de muncă în cele mai diferite domenii și trebuie să fie și aici clar care ar putea fi premisele, ce fel de recunoaștere ale calificărilor există, și cred că ar fi bine să obținem mai multe informații despre cum s-ar putea organiza un astfel de sistem, uh, pentru că ar fi important să știm ce experiențe există în uh, munca persoanelor din state terțe la noi, ce fel de calificări, uh, printre altele și lingvistice, sunt necesare și ce anume se poate face de la nivel european. Și aș vrea să știu dacă s-au purtat deja și discuții cu statele membre, în ce domenii, în ce ramuri sunt dispuse să ia măsuri concrete pentru uh, a spori integrarea. Mulțumesc. Doamna Spinelli. Grație. Eu vorrei fare una domandă. Mulțumesc. Aș dori să pun o întrebare comisiei. În ceea ce privește legătura dintre integrare, bunăstare, protecția sănătății și piața muncii și uh, legislația ce ține de piața muncii. Și pun această întrebare pentru că cele mai multe temeri uh, pe care le au statele membre, clasele populare, deci această frică de integrare, este de fapt bazat, sunt bazate aceste temeri pe ă, teama de a pierde din drepturi, de a pierde din nivelul de protecție, de protecția sănătății. Iar ă, frica aceasta face să se înrăutățească condițiile de lucru. Nu sunt de acord cu această poziție, dar cred că ă, de asta se tem oamenii. Și aș dori să pun această întrebare comisiei, pentru că piața muncii și legislația din acest domeniu ține de competența fiecărui stat membru. Însă, reforma ă, pieței muncii și această cursă pentru înrăutățirea condițiilor ă, de muncă Uh, este până la urmă într-un fel susținută de instituțiile europene, pentru că depind de, depinde de criterii din semestrul european, din scrisorile pe care le trimite BCE statelor în dificultate, inclusiv Italia. Deci e o, o reformă a pieței muncii care duce la precarizare și de aceea vreau să pun această întrebare comisiei. și sper că Comisia nu ne va răspunde că aceste lucruri țin de competența statelor. Uh, vă rog, aveți cuvântul, doamnă Vergia. Da, mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze, am sosit cu întârziere. Uh, pentru mine e foarte important acest subiect. Uh, e foarte important să desfințăm mai multe prejudecăți în acest domeniu. Deci cred că ideea de a avea statistici fiabile este foarte importantă, mai ales uh, atunci când vedem în Franța că apar foarte multe articole despre ce se întâmplă în Germania și putem citi lucruri foarte contradictorii. În general, ce se arată în studii și în rapoarte este că migranții care ajung pe teritoriul Uniunii Europene sunt uh, din ce în ce mai uh, educați sunt persoane care își găsesc locuri de muncă mai proaste decât uh, li s-ar cuveni în funcție de nivelul de competențe. Și un uh, studiu din Franța uh, spune exact invers decât ce spun studiile din Germania cu privire la refugiații sirieni. Aș vrea să știu care este adevărul și apoi nu am argumente de buget, dar din motive demografice și economice, uh, vreau să spun pe scurt ca să nu mă întind prea mult, uh, numeroase studii arată că majoritatea statelor din Uniunea Europeană au nevoie de migranți. Așadar, um, aș dori să avem informații foarte clare în acest sens și, de asemenea, pentru a favoriza integrarea, migranților în condiții bune, cred că un lucru este esențial și anume să se recunoască calificările profesionale, pentru că altfel vom continua să ne trezim că migranții sunt angajați pe posturi care sunt sub nivelul lor de pregătire și nu pot să uh, trăiască în condiții de bunăstare, după cum spunea și colega mea Barbara Spinelli. și se constată că sunt tot mai multe persoane uh, foarte calificate care lucrează mai ales în domeniul serviciilor și în condiții foarte proaste. Așadar, cred că trebuie să depășim prejudecățile, să susținem integrarea nu doar a refugiaților, ci și a migranților și cred că este important să avem o privire de ansamblu cât se poate de clară în ceea ce privește situația reală ca să ieșim din aceste uh, frici și fantezii. Thank you, Mrs. Vergia. Mulțumim, doamnă Vergia. Dau cuvântul domnului Samari. Mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare cu privire la structura uh, populației uh, pe care o primim acum în Europa, uh, sau pe care am primit în 2014 și 2015. Sunt câteva studii care au fost uh, făcute, mai ales în uh, Germania și uh, Suedia, pentru că în aceste două state um, au ajuns cel mai mare număr de solicitanți de azil. Acest lucru a fost bine subliniat de doamna Guillaume. Asta demonstrează însă că nivelul calificărilor acestor oameni, dacă e să um, îl comparăm cu um, cel din uh, anterioarele perioade uh, perioadă de migrație tinde să fie mai bun. Putem să vă trimitem informații secretariatului LIBE dacă doriți să primiți mai multe detalii în legătură cu acest subiect. Apoi, în ceea ce privește chestiunea integrării grupurilor, cum spunea și doamna Zipă, la grupurilor uh, cu dizabilități uh, sau uh, a romilor. Avem un document care spune foarte clar că integrarea resortisanților din statele terțe n-ar trebui să se facă cu costul afectării minorităților etnice sau a grupurilor cu dizabilități ne gândim practic la resortizanții din statele terțe, dar uh, n-ar trebui să acționăm uh, în beneficiul lor uh, câtă vreme o facem în detrimentul grupurilor noastre vulnerabile. Asta se spune în planul de acțiune. Apoi, în ceea ce privește chestiunea muncii și migrației, S-a subliniat faptul că vom avea nevoie de mai multe competențe. Acest lucru este unul de care suntem conștienți la nivelul Comisiei. Și pot să vă amintesc comunicarea de pe 6 aprilie, apoi agenda cu privire la migrație, în comunicarea de pe 6 aprilie cu privire la uh, azil, regăsim câteva elemente importante, mai ales în ceea ce privește migrația legală. Spunem ce intenționează să facă Comisia în următoarele luni și ani în acest domeniu. Europa clar se confruntă cu o problemă demografică, avem o populație care îmbătrânește, deja avem anumite sectoare unde nu găsim abilitățile care ne sunt necesare. De aceea trebuie să ne pregătim să punem la punct uh, deja niște politici de migrație eficiente care să ne ajute să depășim aceste nevoi chiar dacă luăm în calcul uh, abilitățile lucrătorilor europeni, chiar dacă sporim uh, calificările celor uh, pe care îi avem deja, tot nu vom putea acoperi lipsurile pe care le vom resimți peste 10-20 de ani. E ceva asupra... E un subiect asupra căruia ne vom apleca. Există directive din domeniul muncii, avem și un fitness shake chiar dacă este un termen uh, bizar, uh, putem folosi astfel de instrumente pentru a identifica lipsurile care trebuie acoperite pentru a putea răspunde nevoilor uh, din domeniul muncii pe care putem acoperi cu migranți. În comunicarea noastră de pe 6 aprilie am reflectat să vedem dacă putem pune la punct prin achi un sistem de exprimare a interesului, adică avem, uh, pe de o parte, uh, ofertele de locuri de muncă și, pe de altă parte, resortisanții din statele terțe și încercăm să uh, suprapunem aceste două componente pentru a aduce beneficii în domeniul muncii. Apoi mai e o discuție care tocmai a început cu statele terțe în contextul celor ce au urmat după summitul de la Valeta. Dar nu pot să vă spun prea multe, pentru că uh, procesul uh, acesta de-abia a început. Firește, mai e ceva ce a fost amintit. Temerea de a pierde uh, drepturi uh, uh ale muncii, dreptul prevăzute în codul muncii pentru cetățenii europeni. Există o agendă uh, pentru competențe care prevede o serie de măsuri pentru a spori competențele cetățenilor europeni, pentru a le uh, spori și capacitatea de a-și găsi un loc de muncă. Sunt multe acțiuni uh, de interes și pentru uh, resortisanții din statele terțe în acest uh, pachet. Ne gândim la recunoașterea uh, calificărilor, validarea calificărilor care ar putea să vizeze și pe cetățenii statelor terțe care ajung în Europa și care se confruntă cu situația în care calificările lor mm, sunt mult superioare pozițiilor pe care le pot ocupa în Uniunea Europeană. Toate acestea se găsesc în agenda cu privire la competențe. Mulțumim pentru răspunsuri, spune doamna președinte. Stimați colegi, trecem mai departe. Și următorul punct. Depunerea de zi a fost inițial amânat. Este vorba despre o întrebare cu soluția de răspuns uh, scris uh, adresată de uh, domnul Corao și astfel ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba despre o prezentare a unui studiu Departamentul uh, de uh, politici uh, a solicitat elaborarea acestui studiu la cererea LIBE pentru a explora noi căi pentru legislația în domeniul migrației forței de muncă în Uniunea Europeană. Este vorba despre o abordare holistică a migrației, așa cum a solicitat Parlamentul într-un raport anterior. Profesorul Ivan Martin din partea Centrului pentru Politici în domeniul migrației, Centrul Robert Schuman pentru studii aprofundate, Institutul Universitar European este prezent. Dânsul vine de la Florența. Și îi voi da uh, cuvântul dânsului mai întâi. Dânsul ne va prezenta așadar acest studiu, după care vom uh, putea purta o discuție. Aveți 15 minute la dispoziție aproximativ. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc mai întâi Parlamentului European și Comisiei Libe, precum și serviciilor acestei comisii, pentru că um, au invitat Centrul pentru Politici uh, legate de migrație să vă prezinte acest studiu legat de noile mecanisme legislative pentru mobilitatea muncii din Europa. Încerc să fac uh, tehnologia să mă ajute. Gata, puteți vedea așadar că acest studiu uh, a fost uh, încheiat în septembrie 2015, însă este foarte actual. L-am ascultat pe comisarul Avamopoulos astăzi vorbind despre pachetul legat de migrația legală și în legătură cu alte măsuri legislative propuse de Comisia Europeană. Și pot să spun că în acest context, acest studiu analizează diversele opțiuni pentru politica uh, de migrație în domeniul muncii în Uniunea Europeană. Putem vedea că am adresat șase întrebări în cercetarea noastră. Am încercat să găsim răspunsul la aceste întrebări pe care le voi parcurge acum succint le vom discuta pe fiecare în parte pe scurt, apoi uh, în dezbaterea ce urmează vom putea să intrăm în mai multe detalii. De ce este nevoie uh, să existe o legislație europeană în domeniul migrației muncii? E bine, pentru că ne îndreptăm spre o piață uh, a muncii unică, în ciuda faptului că există încă reminescente, reminescențe a ale celor 28 de piețe ale muncii pe care le-am avut înainte. Ne îndreptăm așadar spre o piață unică a muncii în Europa. Informația existentă atât în mediul academic uh, uh, cât și experiența uh, din instituțiile publice ne arată faptul că există lipsuri în ceea ce privește forța de muncă în anumite domenii. În aceste pagini ale studiului, practic, recunoaștem că există anumite lipsuri și că vor mai exista aceste lipsuri și pe viitor. Mă refer acum la forța de muncă atât calificată cât și necalificată. Cea de-a doua întrebare vizează exact aceste lipsuri uh, pe piața muncii. Cea de-a treia uh, analizează critic uh, cadrul juridic existent în ce privește migrația forței de muncă la nivel european. Principala concluzie este că um, forța de muncă Uh, și legislația este fragmentată, lipsesc uh, anumite aspecte din aceste politici legate de libera circulație în uh, Europa a cetățenilor din statele terțe care trăiesc legal în Europa, pentru că ei deocamdată nu au toate drepturile pe piața muncii. Apoi, al patrulea punct pe care l-am analizat a fost impactul uh, migrației forței de muncă uh, al, al politicilor din acest domeniu în Uniunea Europeană și integrarea pe piața muncii a emigranților. Pot să spun că impactul acestor legi a fost uh, foarte limitat din cauza fragmentării legislației, care lasă mult spațiu de manevră statelor membre. În al cincilea rând, am încercat să răspundem la următoarea întrebare. Uh, oare agenda pentru uh, migrație europeană, care a fost publicată în mai 2015, răspunde cu adevărat nevoilor existente uh, pe piață în ceea ce privește migrația forței de muncă? Răspunsul scurt este nu. Și în cele din urmă am făcut o analiză preliminară tehnică, dar succintă, a unor căi, 12 la, 12 la număr, uh, pentru uh, migrația forței de muncă în uh, Europa. Care sunt câteva dintre concluziile relevante pentru discuția noastră de astăzi? Ei bine, le regăsim aici. Vorbim despre uh, reforma directivei cu privire la uh, Cartea Albastră. Pe partea dreaptă puteți vedea principalele propuneri de reformă a acestei directive privind cartea albastră. Asta propunem noi prin acest studiu. Și apoi puteți vedea și reformele care deja au fost uh, introduse uh, pe 7 uh, iunie anul trecut. Practic, noi am propus o singură carte albastră care să dea acces întregii piețe a muncii din Europa. Nu s-a ajuns încă atât de departe, ci s-a constituit un uh, singur cadru de reglementare pentru uh, această carte albastră care să reglementeze migrația în domeniul muncii uh, a cetățenilor din statele terțe, care sunt firește migranți înalt calificați. Apoi, n-am văzut să fie inconveniențe majore în ceea ce privește schemele europene din acest moment în relația cu schemele naționale. Comisia a făcut un pas înainte și a încercat să ajungă la o singură carte albastră europeană. Din perspectiva costurilor, ne-am dat seama că um, costurile cu cartea albastră ar putea fi reduse astfel, pentru că există costuri pentru angajatori, pentru statele membre și pentru beneficiarii muncii migranților. Putem vedea că cu această nouă propunere, mm, pragul salarial a scăzut semnificativ. Apoi ne-am gândit că drepturile legate de cartea albastră ar trebui trebui consolidate pentru că nu erau suficiente pentru a justifica costurile ridicate ale um, cărții albastre. De fapt, anumite drepturi, de exemplu reunificarea familială sau un acces facilitat la alte state, um, au fost propuse în acest cadru de reformă al directivei cu privire la uh, Cartea Albastră. Ne putem gândi așadar că această reformă este un pas în direcția cea bună. Eu fac parte din grupul de experți uh, care a monitorizat uh, și sfătuit uh, Comisia în acest proces de reformă. Cred că a fost un proces exhaustiv și mă bucur să văd că uh, propunerile de reformă au inclus multe dintre elementele pe care le-am discutat în cadrul grupului de expert. Ele au fost aduse în discuție și în uh, timpul procesului de consultare uh, publică. Cartea albastră încă mai are legătură cu o ofertă concretă de muncă sau un contract de muncă. Or, acest lucru este foarte important, pentru că doar multinaționalele pot merge uh, în exterior pentru a recruta uh, forță de muncă de acolo. IMM-urile nu pot să facă acest lucru pentru că în acest moment companiile sunt cele care trebuie să meargă, să recruteze. Uh, acești cetățeni ai statelor nu pot ei să ceară să fie angajați de companiile europene. Practic, uh, cartea albastră uh, este limitată la um, lucrătorii înalt calificați. În al treilea rând, e important să reținem faptul că um, acționăm încă într-un sistem uh, unde există 28 de cărți albastre diferite, pentru că nu există o carte albastră unică care să dea acces întregi, la întreaga Uniune Europeană. Deci vorbim de diverse scheme naționale care coexistă. De asemenea, există o propunere uh, nu știm exact ce părere vor avea statele membre în legătură cu aceasta. Este vorba de o propunere de reformare. Va trebui să vedem cum va reacționa la această propunere Consiliul. Am putut uh, vedea uh, că în propunerile anterioare Uh, anumite măsuri nu au fost uh, adoptate. În ceea ce privește uh, Cartea Albastră, putem analiza toate detaliile acesteia la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Eu aș dori să mă refer acum la trei chestiuni fundamentale. Oare um, migrația forței de muncă la nivel european poate să răspundă nevoilor existente pe piața muncii? Un prim răspuns al meu ar fi nu, dar este un răspuns prea succint argumentez. În primul rând, nu se ține cont uh, de migrația uh, forței de muncă reprezentată de lucrători uh, puțin calificați din statele terțe. Dacă este să analizăm acest studiu, toate dovezile disponibile legate de um, actuale nevoi și viitoare nevoi ale pieței muncii din Uniunea Europeană demonstrează că uh, Există anumite lipsuri care nu vor fi acoperite doar uh, de către lucrători înalt uh, calificați. Sunt anumite lipsuri care îi vizează pe cei puțin calificați. Dintre cele 20 de ocupații unde există lipsuri uh, în ceea ce privește forța de muncă, multe sectoare practic necesită lucrători puțin calificați sau necalificați. ne gândim și la nevoile curente și la nevoile viitoare de pe piața muncii. Asta înseamnă că politicile legate de migrația forței de muncă vor avea un rol foarte important de jucat pentru a satisface nevoile pieței muncii, în ciuda celor spuse de domnul comisar Avramopoulos exact acum o oră. Propunerile comisiei nu sunt uh, încă aliniate acestor beneficii pe termen lung. S-au spus mult în legătură cu acest subiect, însă nu știm uh, exact uh, care sunt detaliile viitoare propuneri ce ne va parveni din partea Comisiei. Este vorba despre un exercițiu în contextul politicilor de migrație, însă există uh, o lipsă a unor orientări politice care se ia în calcul anumite obiective specifice. Care sunt obiectivele specifice ale poliției, uh, politicii de migrație? E o chestiune care necesită uh, un răspuns din partea noastră a tuturor. Însă, firește, este o chestiune foarte delicată și din perspectivă politică. Apoi mai există un uh, motiv juridic pentru care lucrurile sunt atât de complicate la nivel uh, um, politic. Anumite state membre își păstrează încă competențe exclusive în acest domeniu, în ceea ce privește migrația cetățenilor din statele terțe. Președintele Juncker, în această instituție a promis că va exista un nou model de migrație legală, dar noi încă n-am văzut un astfel de model. Actualmente există un uh, risc, având în vedere că există um, lipsuri în ceea ce privește uh, muncitori necalificați, uh, ca aceste lipsuri poate să fie, să, să fie, pot să fie acoperite de migranți. Dar cred că nu trebuie să amestecăm uh, lucrurile. Firește, refugiații trebuie integrați, dar nu putem face aici o confuzie uh, cu uh, politica care vizează migrația forței de muncă. Apoi, în ce măsură putem să spunem, și aceasta este o mare recomandare a studiului nostru, în ce măsură are nevoie Uniunea Europeană de o abordare integrată cu privire la piața muncii? După recentele promisiuni și propunere ale comisarului, uh, puteți vedea că uh, se naște aici un paradox uh, între nevoia pentru migrația forței de muncă ca rezultat al tendințelor demografice din Europeană și uh, lipsa unor instrumente de politică care să fie cu adevărat integrate. Firește, vorbim aici despre uh, instrumente de uh, politică a migrației. În acest cadru instituțional, încă DigiHome se ocupă de uh, migrația forței de muncă, nu Digi Employment, deși acesta este un subiect cheie pentru piața noastră din domeniul muncii. E un aspect absolut semnificativ în uh, cadrul migrației forței de muncă există această tensiune care persistă, pentru că trebuie să înțelegem dacă ne dorim să ne îndreptăm spre o piață europeană unică în domeniul uh, muncii. Uh, acest lucru apare din, ca și consecință a eliminării granițelor interne sau vom păstra aceste 28 de piețe ale muncii atât de fragmentate tarjeta azul difícil. În orice caz, directiva privind cartea albastră nu va atrage toate talentele internaționale de care are nevoie Europa. De ce? Pentru că nu răspunde la factorii structurali care reprezintă un dezavantaj pentru Uniunea Europeană, comparativ cu Statele Unite sau Australia, de exemplu, unde accesul este doar la o mică parte din Europa Există diverse motive, cum ar fi uh, limbile naționale, uh, factorii legați de studenți internaționali, fragmentarea pieței europene și uh, faptul că Uniunea Europeană nu asigură mișcarea, libera mișcare a resortisanților din țările terțe. Și acum, ca să închei, cu ultimul slide, Aici fac un rezumat. 12 opțiuni diferite în ceea ce privește politica europeană de migrație a forței de muncă. Unele se referă la uh, potrivirea dintre cererea și oferta pe piața forței de muncă, optimizarea uh, forței de muncă existente, uh, integrarea planurilor existente, uh, canale de intrare pentru migrație și extinderea potențialilor migranți pe, uh, în forța de muncă din Uniunea Europeană. Toate cele 12 dimensiuni sunt aici, le putem uh, comenta în amănunt, dar uh, mi-ar lua cam 20 de minute să le comentez în detaliu. Până acum nu avem un sistem informatic integrat uh, cu informații privind piața muncii și depindem încă de informații agregate din cele 28 de state membre. Este un aspect deosebit de important. Am fost uh, surprins să aflu că trei din intervențiile uh, asupra planului de intervenție se referă la cunoștințe, statistică și informație. Pentru mine aceasta este veriga lipsă cu uh, acest plan de acțiune. Centrul de politici în domeniul migrației a lucrat cu fundații și a uh, realizat un uh, studiu cu privire la măsurile de sprijin pentru uh, piața muncii um, am făcut un studiu în 9 state membre și am încercat să adunăm toate informațiile disponibile cu privire la ce funcționează și ce nu și ce s-a realizat. Și ca să vă dau o privire de ansamblu, principalele concluzii au fost următoarele. Nu știm nimic. Știm foarte puțin despre profilul Uh, și structura structura competențelor și profilurile uh, migranților și refugiaților. Nu știm ce nivel de competențe au, ce educație au, ce experiență posedă și nu există o imagine de ansamblu globală și știm și mai puțin despre tipul de metode, pe, de măsuri pe care le aplică statele membre. Prin urmare, acest uh, plan de acțiune integrat ar fi fost o ocazie să se promoveze o generare de cunoștințe mai bună. Pentru că Uniunea Europeană este principala sursă de finanțare pentru aceste măsuri. Și astfel de măsuri nu ar fi foarte scumpe, deci s-a pierdut o ocazie foarte bună. Și rețeaua europeană de migrație care a fost propusă ar putea să um, să dească semințele unei noi organizări care să pună la dispoziție mai multe informații. Am analizat și modelele de preevaluare ale uh, candidaților și suntem împotriva sistemului. De ce? Pentru că nu a funcționat foarte bine, de exemplu, în Canada și nu credem că va funcționa în Uniunea Europeană. Pentru că statele membre care există sunt diferite în unele Um, state s-ar putea dovedi dificil să se aplice un astfel de sistem. De asemenea, piața forței de muncă este orientată spre cerere. Ar fi mai bine ca oamenii să poată obține vize pe termen scurt, să poată uh, sosi, să caute locuri de muncă, dacă au anumite competențe și un anume profil. Aceasta ar fi cea mai bună opțiune. Și acum sunt uh, la dispoziția noastră pentru întrebări și comentarii. Mulțumesc, doamna Sipler. Thank you very much. I would like to ask several... Mulțumesc, am câteva întrebări. În primul rând, vă mulțumesc că ați subliniat în ceea ce privește migrația legală la locurile de muncă, nu avem nevoie numai de persoane înalt calificate cu pregătire universitară, ci pe termen lung și mediu există o nevoie de angajați cu diverse niveluri de calificare în Uniunea Europeană. Sunt total de acord. În același timp, uh, evitarea uh, competiției și competiției neloiale cu proprii noștri cetățeni trebuie asigurată să ne asigurăm că cei care preiau locuri de muncă aici se au aceleași drepturi și aceleași datorii. Aceasta este una din precondiții. În al doilea rând, ca să comparăm situația noastră cu cea din Statele Unite, nu este corect. Pentru că în Uniunea Europeană măcar încercăm să avem un sistem bun de securitate socială, care în într-o anumită măsură lipsește în Statele Unite. Deci, pentru ei este ușor să primească lucrători noi, mai ușor decât este pentru uh, Uniunea Europeană. Sunt de acord că migrația legală pe piața muncii trebuie să se refere la toate nivelurile de calificare. Nu știu dacă putem fi de acord să permitem intrarea pe piața uh, muncii din Europa, pentru că condițiile din statele membre uh, sunt diferite cu privire la condițiile cadru. Deci, pentru ca statele membre să fie de acord cu un astfel de sistem, uh, întâi trebuie să ne uităm la situația cetățenilor noștri și să vedem ce tip de integrare și calificări sunt uh, necesare. Apoi să știm care este situația solicitanților de azil din țările noastre, să știm ce competențe au, cum îi putem uh, integra mai bine la locul de muncă și apoi să verificăm uh, de ce alte competențe avem nevoie. Asta diferă de la stat la stat, de la regiune la regiune. Deci vă întreb, sunteți de acord că trebuie să facem un pas intermediar pentru ca migranții și lucrătorii să nu vină în întreaga Uniune, ci în locuri anume. Dacă este, de exemplu, nevoie de un contract de muncă, asta poate fi realizat doar în uh, cazul companiilor mari, dar asta nu este adevărat există multe companii care apelează la autorități, merg în statele uh, terțe și caută angajați. Germania face deja asta și încearcă să afle dacă pot să uh, angajeze oameni din state terțe. Și aceia uh, angajați trebuie să primească informații um, pentru a ști în ce țară din Uniunea Europeană ar putea să uh, vină. Nu știu dacă în studiul dumneavoastră ați încercat să aflați dacă am putea să avem niște standarde europene comune sau să se, facă, să se realizeze acest lucru în fiecare stat, pentru că posibilitățile sunt diferite. Um, înainte să continui discuția, Aș dori să le urez bun venit unor uh, membri ai uh, rețelei europene pentru migrație care au sosit mai devreme. Acum îi dau cuvântul doamnei Spinelli. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru prezentare. Am o întrebare pe care am mai pus-o și mai devreme comisiei, dar încă nu am primit un răspuns, din păcate. Poate ne puteți răspunde. Este vorba de legătura dintre migrație, integrare, bunăstare și uh, legi în domeniul uh, ocupării forței de muncă. Și motivul pentru care vă pun această întrebare este pentru că ați menționat corporațiile mari care au o poziție mai bună decât IMM-urile atunci când uh, se folosesc de uh, lucrătorii slab calificați. În lumina datelor pe care le dețineți, ce părere aveți de acest, aceste condiții care se înrăutățesc în domeniul uh, forței de muncă și standardele care se înrăutățesc? oamenii care trăiesc cu frica de a-și pierde drepturile. Drepturile pe care le-au câștigat în Europa. Drepturi de securitate socială, de exemplu. Știu că regulile, legile în domeniul ocupării au fost decise în semestrul european. Dar uh, domeniul este marcat uh, de o situație precară și de atitudinea angajatorilor care pur și simplu își concediază angajații. În concluzie, sunt de acord cu ce a spus doamna Sipler. Este dificil să comparăm situația dintre Europa și Statele Unite și Australia, pentru că în Europa avem o protecție socială foarte bună, care acum se rodează din ce în ce mai mult. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lauristi! Mulțumesc pentru această prezentare M-am uh, ocupat de integrare în Estonia multă vreme, integrarea uh, rusofililor pe uh, piața muncii. Am câteva întrebări astfel. Și în țara noastră și în uh, alte țări există o experiență îndelungată cu uh, integrarea resortisanților din țările terțe pe piața muncii. Aceste experiențe sunt uh, utile, sunt folosite de centrul nostru, însă, pe de altă parte, în contextul crizei refugiaților, vorbim despre persoane care vin din țări terțe și tratăm situația ca și cum ar fi complet nouă. Iar uh, ceea ce s-a realizat înainte cu integrarea persoanelor din alte țări sau persoanele care au migrat dintr-un stat membru în altul, este ca și cum am avea uh, două situații total diferite, total paralele. Dar există o singură piață a muncii și aceste fluxuri mai noi, mai vechi, în interiorul Uniunii, din afara Uniunii, formează acum un nou mediu pe piața muncii europene. Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește uh, legile legate de piața muncii? Peste 5 ani, de exemplu, ce schimbări ar putea să se producă pe piața muncii din Europa în ceea ce privește competiția, uh, costurile uh, muncii, reglementare și așa mai departe. Pentru că există o gândire foarte fragmentată. Și dorința de a închide ochii și de a avea protecționism pe piața muncii este foarte puternică. Și uneori uh, am senzația că doar se vorbește despre o piață deschisă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în Franța și în alte părți. Deci, care este viziunea dumneavoastră? Ce se va întâmpla pe piața europeană a forței de muncă peste 5 ani? Doamna Bergean. Merci, Madame la Présidente. Uh, un grand merci. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc uh, mult, domnule Martinez, Martin, pentru studiu. Ați uh, enunțat uh, lucrurile foarte clar, foarte la obiect. Sunt în mare parte de acord cu analiza dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește uh, lipsurile și criticile pentru politicile europene actuale mai cu seamă în ceea ce privește marja prea mare de manevră pe care au statele membre și uh, neconcordația dintre politici și realități, Carta albastră este un exemplu foarte bun în acest sens. Problema pusă de absența uh, liberei circulații în interiorul uh, Uniunii Europene, necesitatea de a avea statistici mai bune, mai ales calitative, cu privire la nevoi, pentru că aceasta contribuie la frică și la uh, fantasme. Pentru mine această incoerență politică diminuează căile legale de a migra. Aș dori să ne spuneți mai multe în legătură cu confuzia între uh, migrația uh, pe piața muncii și uh, statutul de refugiat mi-am uh, notat și problema reglementării țintite a uh, migranților legali. Este un lucru deosebit de important care ține de această neconcordanță dintre realitatea politicilor europene și realitatea nevoilor europene constatăm cu toții, am constatat și eu în Franța, că în Franța uh, migrația provine mai ales din uh, reîntregirile familiale și mai puțin din migrații uh, pe piața forței de muncă. Și în ceea ce privește muncile necalificate, muncile dificile, um, cum ar fi agricultura sau uh, domeniul uh, hotelier. Aici uh, sunt angajați în principal migranții și, de asemenea, recunoașterea diplomelor mi se pare, de asemenea, un aspect important pentru că în aceste meserii necalificate există migranți care lucrează și sunt supracalificați dar aceste locuri de muncă sunt singurele care le sunt oferite. Dacă puteți să vă referiți la acest aspect. Mulțumesc. Vergia. Mulțumesc, doamnă Vergia. Am să vă dau acum cuvântul. Eh, am să răspund în limba engleză, pentru că am înțeles că aceasta este limba comună sau cea mai comună în care s-au pus întrebări. În primul rând, în ceea ce privește diferența dintre uh, politica uh, migrației de muncă și politica de muncă. Politica uh, migrației profesionale este uh, egocentrică, este bazată pe nevoile pieței muncii și nu ține cont de drepturile omului. În afară de, desigur, respectarea legislației muncii din țara de destinație. Uh, Dreptul internațional al muncii se bazează pe o cu totul altă premisă, obligațiile legislative internaționale și obligațiile de drepturile omului. De aceea, dacă le amestecăm, putem crea foarte multe distorsiuni, în primul rând. Și asta în multe sensuri. Om să mă refer la un exemplu specific. Se pare că toată lumea, inclusiv Comisia, e foarte mulțumită uh, de această propunere de a deschide um, posibilitatea cardului albastru pentru, uh, uh, pentru lucrători foarte calificați. E foarte bine și frumos, dar s-a gândit cineva ce înseamnă oare acest lucru în practică? Înseamnă, practic, că state ca Polonia, Estonia sau Grecia sau Spania care nu au o piață foarte dinamică pentru uh, migranții foarte calificați, se vor trezi că nu mai au nici acei puțini migranți foarte calificați pe care i-au uh, relocat, pentru că, pe care i-au primit prin transfer, pentru că aceia vor cere blue card în Germania. Și uh, e vorba exact de emigranții foarte calificați, care vor deveni imigranți economici. pare o abordare foarte rațională, însă poate să ducă la uh, distorsiuni importante. În al doilea, comparația între SUA și Europa. Cred că nu am fost bine înțeles. Eu sunt de acord că nu poate fi comparată situația din cele două regiuni și vreau să spun că asta este principala noastră idee pentru viitorul migrației legale, profesionale din Uniunea Europeană și anume să avem în vedere un mecanism similar cu cel din Canada. În Canada, procentul de migranți uh, supracalificați uh, pentru munca pe care o fac este mai mare decât în Europa. Dar uh, în Canada, în SUA, statul Providență nu este atât de dezvoltat ca în Europa. Um, și oamenii nu pot să facă altceva decât să lucreze. Aceleași persoane, dacă ar fi în Europa, nu ar lucra, pentru că ar putea uh, primi uh, alocații de șomaj din partea statului Providență. Așadar, ce voiam eu să spun era că trebuie să fim foarte atenți să nu comparăm uh, situații juridice și sociale diferite când vine vorba de punerea în aplicare a acelorași instrumente în Europa avem foarte mulți șomeri foarte calificați. Eu vin uh, dintr-un stat unde șomajul uh, la tineri e foarte mare, până la 50% din tinerii din Spania și 30% uh, din ceilalți sunt șomeri. Și nu putem aplica cu totul uh, sistemul canadian, pentru că atunci am aduce pe piața europeană absolvenți tunisieni care ar deveni uh, absolvenți șomeri, așa cum sunt și absolvenții uh, spanioli din Europa. În al doilea rând, trebuie să fim precauți în ceea ce privește acordarea de acces la piața de muncă din Europa a resortisanților din state terțe. Sunt de acord, dar nu există altă opțiune legală pe termen scurt, pentru că uh, statele membre sunt cele care au competența de a stabili uh, criteriile de uh, primire de lucrători uh, din state terțe. Deci, cu siguranță că va fi vorba de o abordare legală, nu se poate altfel. Însă, Cred că așa cum statele membre au acceptat accesul pe piața de muncă al resortisanților din toate statele membre UE, fără să știe ce uh, profile au, uh, ce calificări au, uh, același lucru trebuie să fie valabil și pentru libera circulație a resortisanților din state terțe. Pe plan economic, are sens și aș dori să mă refer la o altă întrebare menționată de uh, un alt deputat, și anume recunoașterea calificărilor. Eu cred că, încă o dată, recunoașterea calificărilor în Uniunea Europeană se bazează pe drepturile cetățenilor europeni. E, ține de cetățenia europeană, nu ține de uh, motive economice. Și se ajung la contradicții, cum ar fi ca resortisanți uh, din state terțe să aibă diplomele recunoscute într-un stat membru și nu și în altul, aceleași diplome. Sau uh, eu, ca spaniol, uh, dacă aș avea un uh, doctorat de la London School of Economics, ar trebui să fie recunoscut în toate celelalte state membre. Nu e recunoscut automat, dar am dreptul să fie recunoscut și este recunoscut. Uh, un resortisant dintr-un stat terț care are aceeași diplomă de la aceeași universitate nu are dreptul la recunoaștere, e exact aceeași diplomă și nu are sens. Ceea ce creează o povară suplimentară pentru migranții uh, foarte calificați care vor să vină în Europa. Și au dreptate, pentru că dacă vin în Europa, vin fie pentru că sunt foarte calificați și primesc oferte bune, fie pentru că nu au alte opțiuni. Asta e realitatea în ziua de astăzi. În ceea ce privește IMM-urile, sunt de acord că sunt moduri de a se uh, ocoli această problemă. Așa este. Dar eu am lucrat foarte mult în domeniul migrației pe teren și știu cât de dificilă e situația pe piața internațională a muncii. Și tocmai pentru că e atât de dificilă, angajatorii uh, mai mici sunt uh, penalizați. Și serviciile publice ar trebui să joace rolul aici. Însă, revenind, nu am văzut niciun fel de propunere de drept internațional al muncii în propunerile comisiei. Se discuta la, despre extinderea sistemului EURES la state terțe poate că selectiv. Ori de câte ori se pune în discuție acest subiect, statele membre spun că nu, că nu doresc așa ceva. Și încă o dată, este un semn că nu dezvoltăm uh, politica migrației pentru a răspunde la provocările de pe piața muncii ci din cu totul alte motive care n-au nicio legătură cu piața muncii. E vorba de sensibilități politice, de preocupări electorale pe termen scurt, care sunt, desigur, legitime, dar care nu sunt motivații economice. Relația dintre migrație, integrare și uh, protecție socială, așa cum ați spus dumneavoastră problema, E clar un subiect foarte complicat în discuția noastră, dar și acum aș vrea să fac o legătură cu, întreba, cu întrebarea anterioară. Cred că singurul mod de a combate precarizarea pieței de muncă uh, ar fi o integrare a pieței de muncă, pentru că altfel Uh, ne ratăm uh, scopul. Sigur că piața e definită de prețuri, nu avem salarii comune în Uniunea Europeană și nu avem nici standarde de muncă comune și va dura până când se vor dezvolta acestea. S-a decis să se introducă moneda euro înainte de a se armoniza condițiile uh, de muncă și de dezvoltare în diferitele state membre. Și acum ar trebui să aibă loc o revoluție economică pentru a putea ajunge la mm, prețuri comune. Și în acest, din această perspectivă, Europa nu va avea niciodată o piață a muncii unică însă standardele de muncă trebuie să fie aceleași și la fel și libera circulație, nu doar pentru cetățenii UE, ci pentru resortisanții din state terțe care uh, se află în situație de ședere legală în statele membre. Cred că este o uh, tendință clară și necesară, nu doar în ceea ce privește migrația profesională, ci mai general pentru a se proteja realizările uh, statului Providență, ca să fie foarte clar. Îmi pare rău că nu intru mai mult în detalii, dar nu vreau să pierd prea mult timp. În ceea ce privește integrarea resortisanților din state terțe. Am analizat uh, toate uh, probele din literatura de specialitate și în practică am analizat 9 state. Estonia nu a fost inclusă, Suedia, Franța, Germania, Italia, Danemarca au fost incluse, la fel Austria, Italia și Spania. Cam acestea au fost și Regatul Unit. Concluzia noastră este că integrarea refugiaților și a solicitanților de azil pe piața muncii este un subiect foarte complex, foarte dificil nu e vorba doar de un subiect uh, mecanic de recunoașterea competențelor, ci este vorba și de stimulente. E foarte clar. Niciun stat, cu siguranță nu Suedia, nu a reușit să găsească piatra filozofală pentru a facilita integrarea. De altfel, dacă vă uitați la uh, politica uh, de integrare pe piața de muncă din Suedia, puteți constata că această politică a fost foarte sinuoasă, nu s-a tot revenit asupra măsurilor, uh, s-au schimbat lucrurile, s-au încercat diferite lucruri și uh, nimic nu a funcționat. Sigur că refugiații se integrează pe piața muncii, dar se integrează mai lent decât migranții și mai lent decât uh, cetățenii din acea țară, e clar. Și probabil că așa va și rămâne situația. Sigur că avem nevoie de o politică de integrare pe piața muncii pentru refugiați, dar avem nevoie și de o politică mai ambițioasă care să răspundă la nevoile pieței muncii, ceea ce nu se poate face niciodată prin politica de integrare a refugiaților pe piața muncii. În orice caz, ca să vă răspund la întrebare, S-a acordat foarte multă atenție măsurilor luate de Suedia sau de Danemarca de ani de zile, uh, de Germania în ultimii ani și eu nu văd că s-ar fi învățat ceva, că s-ar fi progresat în acest domeniu. În parte pentru că lipsesc informațiile, pentru că nu se analizează sistematic uh, politicile și măsurile de sprijin și pentru că toți actorii, dar mai ales actorii naționali și europeni, uh, nu au colectat sistematic informații pentru a le analiza și a trage concluzii. Sunt multe inițiative până acum, dar uh, sunt mai degrabă spontane. Ceea ce privește regularizarea. Să fie clar, motivația este că uh, migranții care au un loc de muncă îl au pentru că e nevoie de ei. Și sigur că trebuie luate anumite măsuri, trebuie să se facă inspecții ca să ne asigurăm că condițiile minime de muncă sunt respectate pentru că altfel nu facem decât să legitimăm un mecanism care să mențină precaritatea. Și astfel și concurența neloială cu forța de muncă necalificată nativă. Deci, acestea sunt motivațiile și totul a funcționat bine, inclusiv în țara mea și în alte state europene. Mi-amintesc că în 2005 Spania era foarte criticată și mă bucur că de data aceasta reușesc să spun ceva frumos despre Spania. Spania a fost criticată pentru că a oferit o situație uh, uh, reglementară la 800.000 de migranți și acum se consideră că a fost un uh, exemplu model. Asta e piața de muncă. După această regularizare a situației, nu am văzut niciun fel de tensiuni uh, în Spania legate de acest lucru. Deci nu cred că a fost o politică atât de rea. Am să mă opresc aici. Dacă nu cumva mai aveți alte întrebări. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin. Mulțumesc pentru răspunsuri, pentru informații și pentru munca depusă. Am uh, încheiat punctele de pe ordinea de zi de astăzi, deci uh, ședința se încheie și reluăm mâine dimineața la ora 9. Mulțumesc uh, pentru participare, dragi colegi! interpretation. It was a hard work today. Președinta mulțumește interpreților, mulțumim și noi.